Okay. Morgen, liebe Kolleginnen, good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața tuturor. Bine ați venit, bine ați revenit după vacanța odihnitoare. Văd doar fețe vesele, oameni odihniți. Funcționează microfonul? Vă salut pe toți cu mare căldură și mă bucur că ați revenit odihniți din vacanță pentru că avem destul de multe de făcut azi. Vreau să fac o observație legată de organizare. Vă rog astăzi întotdeauna să folosiți microfonul de pe partea stângă, a spus tehnicianul. Uh, are ceva legătură cu imaginile care apar pe ecran, eu n-am înțeles exact, dar nu contează. Ideea e, vorbim la microfonul din stânga. Fiecare la microfonul din stânga sa. Motivul rămâne oarecum misterios. Știu că e un pic dificil, dar vă rog, haideți să încercăm. De asemenea, vreau să mai fac niște observații, da? Ordinea de zi, punctele 9 și 10 s-au schimbat între ele. La punctele 11 și 12, vizita miniștrilor din Belgia, am uh, exprimat rugămintea să începem la ora 11.30 dezbaterea, în loc de ora 11, și vom avea doar 60 uh, de minute la dispoziție pentru aceste dezbatere. Ne pare foarte rău, dar avem ordine de zi foarte plină și nu reușim să uh, nu vom reuși să facem tot dacă nu vom fi foarte disciplinați. Așadar, rugămintea mea este, vă rog să mă ajutați la toate punctele de pe de zi pentru ca să putem respecta timpul. În al treilea rând, la comunicările președintelui, vreau să vă spun cât ceva despre această întrebare orală legată de conferința pe teme climatice. La sfârșitul lui iunie am scris colegilor din Comisia pentru Mediu o scrisoare și am rugat să ne ocupăm de acest lucru împreună. Până azi n-am primit niciun fel de răspuns, ar putea să se schimbe. Știu că colegii de la Comisia Envi uh, doresc să pună pe urmă de zi a plenarei o întrebare cu solicitare de răspuns oral și mi s-ar părea foarte bine dacă și noi am face acest lucru. Pentru că este vorba de o chestiune uh, care a fost preluată foarte bine de uh, Comisia Envi. Vreau să discutăm acest lucru astăzi la punctul 13 și să preluăm uh, această, să ne însușim și noi întrebarea adresată de ITRE, astfel încât ea să fie adresată în numele Comisiei Envi și în numele Comisiei noastre. Și vreau de asemenea să vă anunț că avem o scrisoare pentru doamna Cross. Am scris o scrisoare cu privire la rețelele de următoare generație uh, și nimeni nu a obiectat nimic, deci sper că pot să trimit această scrisoare în forma sa actuală. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că nu vom avea o reuniune a coordonatorilor până la următoarea reuniune a comisiei noastre, așadar, peste vreo câteva săptămâni, vreau să ridic o problemă de care am devenit conștient ieri la o întâlnire cu reprezentanți ai industriei, mai ales industria aerospațială, dar și alte industrii care sunt afectate de regulamentul REACH. Vă aduceți aminte că noi, ca și comisie, am fost parțial responsabili pentru acest regulament în cooperare sporită cu Comisia Envi. Problema se leagă de înregistrarea substanțelor chimice și termenul de 1 decembrie uh, industria se teme că există anumite substanțe chimice care nu pot fi înlocuite în momentul de față și acestea vor fi retrase de pe piață. Eu nu vreau să provoc azi o dezbatere pe acest subiect, domnule președinte, dar uh, cred că aceasta ar putea să fie o problemă foarte serioasă pentru industria europeană și de aceea aș dori să fac următoarea recomandare. Uh, să invităm Comisia să vină în fața noastră pentru a avea un schimb de opinii pe acest subiect și anume Comisia să ne pună la curent cu situația actuală, pentru că nu vrem să eliminăm, să facem ca locurile de muncă să plece din Europa Uh, doar pentru că se interpretează sau se aplică neclar un regulament european. Deci, vă rog să luați notă de acest uh, subiect. Dacă am putea să rugăm Comisia să vină la noi în următoarele săptămâni să avem un schimb de opinii pe acest subiect, cred că ar fi o mișcare foarte constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru acest anunț. Am vorbit deja o dată despre acest lucru, am primit atunci informația că totul e pe drumul cel bun. Dacă sunteți de acord, atunci nu trebuie să discutăm acest punct, pentru că nu e pe ordine de zi. Dacă nimeni nu are o, nicio obiecție, atunci preluăm recomandarea lui uh, Giles Chichester și eu am să încerc să invit comisia să fie alături de noi la următoarea reuniune. Da? Uh, Claude, te, te rog, nu putem acum să deschidem o discuție. Deci, rapid, foarte rapid. Cred că este important ce a spus uh, Giles, dar când vine comisia, cred că ar trebui să avem o discuție generală despre regulamentul RICI, nu doar pe această problemă specifică. Bun, așadar, invitație către comisie pe regulamentul RICI. La punctul 3 Văd că și Paul Rubic vrea să ia cuvântul. Vreau doar să mă refer la această scrisoare către Nelly Cross, rețele de următoare generație. Vreau doar să fac următoarea observație. Ar trebui să scriem aici și faptul că obiectivul acestor rețele ar trebui să fie acela de a uh, nu mai exista niciun fel de taxe pentru roaming astfel încât aceste rețele să stea la dispoziția tuturor. Cred că ar fi important și acest element. Uh, Bine, asta pot să schimb în momentul ăsta numai dacă toată lumea este de acord, dar nu toată lumea este aici. Uh, așadar, trebuie să mai trimitem o dată, să trimitem tuturor coordonatorilor acest, uh, această recomandare pe e-mail și să vedem dacă sunt cu toții de acord. Dacă se acceptă această adăugire, atunci o vom face, dacă nu, atunci asta este. Domnul Lodi. Gut, erledigt, ne? Dankeschön. Bun, nu mai vrea să ia cuvântul. Atunci trecem la punctul 3. Este vorba de procesele verbale din 31 mai, 23-24 iunie, 1 iunie de asemenea. Văd că nu sunt obiecții. Atunci trecem la punctul 4, garantarea unor evaluări de impact independente. Și vreau să vă spun din start că avem doar 15 minute pentru acest punct și trebuie să avem mare grijă să respectăm acest timp. În primul rând are, cole, are uh, cuvântul persoana responsabilă, raportorul, Giles Chichester. Este rândul tău acum, te rog. Uh, thank you, Chairman. The, um... Mulțumesc, domnule președinte. Problema evaluărilor de impact este una foarte importantă, domnule președinte. Una importantă pentru procesul nostru legislativ și mă bucur că colega noastră, Angelica Nibler, este raportoare în uh, cealaltă comisie. Am elaborat un proiect, de fapt un document uh, neoficial deocamdată, pentru că trebuie să îl finalizăm și să-l trimitem la traducere. Dar, cu toate acestea, este un document pe baza căruia putem discuta. Chestiunea este una foarte simplă. Credem că ar trebui să existe evaluări de impact asupra propunerilor legislative? Aceasta este o întrebare retorică. Sper că toată lumea este de acord că da, ar trebui să existe astfel de evaluări. Și următoarea întrebare este mai uh, serioasă. Cine ar trebui să se ocupe de evaluările de impact? Până acum, ele au fost realizate de către comisie, iar comisia uh, are multe persoane foarte competente, dar uh, putem să spunem că aceste persoane sunt uh, într-o poziție delicată pentru că ei, de fapt, sunt cei care inițiază această propunere, ceea ce subminează oarecum imparțialitatea acestor evaluări de impact. Așadar, esența acestui proiect uh, pe care îl voi prezenta este de a sublinia importanța independenței și, de asemenea, încerc să sugerez modalități de a consolida caracterul independent al evaluărilor. Vreau să invit pe colegi să citească acest document încă neoficial pe care eu îl propun. Nu trebuie să-l trimitem la traducere decât săptămâna viitoare și abia aștept să aud opiniile dumneavoastră dacă aveți comentarii constructive sau nu, orice fel de remarci de făcut eu voi încerca să le iau în considerare, dacă e posibil, în uh, proiectul de aviz. Uh, limitarea, uh, limitările de spațiu sunt, sunt foarte severe, așadar cred că va trebui să ne limităm la a adăuga niște amendamente cândva mai târziu, pentru că există niște constrângeri foarte clare cu privire la lungimea, dimensiunea documentelor. În orice caz, evaluările de impact trebuie să fie independente. Comisia trebuie să explice motivele pentru care propun să nu aibă o evaluare de impact sau să realizeze o evaluare de impact, astfel încât situația să fie transparentă. Și de asemenea propunem ca aceste evaluări să fie actualizate în decursul procesului legislativ, astfel încât să ia în considerare factorii în schimbare, schimbările care apar uh, din partea Parlamentului sau din partea Consiliului în acest proces legislativ. Așadar, aștept opiniile colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Există persoane care doresc să ia cuvântul acum? Doamna Madurel. señor presidente. Intervengo como ponente de mi grupo. domnule președinte. Intervin ca raportor din umbră pentru grupul meu pe acest subiect. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că e just să, uh, să apreciem și să recunoaștem eforturile serioase și progresele făcute de Comisie în ultimii cinci ani în uh, cadrul uh, um, așa numitei mai bune legiferări. Mai bună înseamnă mai transparentă, mai clară, mai echilibrată și mai corectă. În al doilea rând, grupul meu este de acord cu uh, evaluarea domnului CCS în documentul pe care, de care tocmai ne-a spus în ceea ce privește importanța unor evaluări de impact independente, astfel încât să putem să legiferăm mai bine. IMM-urile sunt un exemplu bun um, de situație în care evaluările de impact sunt esențiale pentru a garanta succesul uh, unor inițiative ca Small Business Act. Dar cred că mai avem încă o marjă de manevră pentru a îmbunătăți și mai mult evaluările de impact, pentru a ne asigura că acestea sunt aplicate în mod consecvent. Dacă vrem să facem acest lucru, atunci, ca principiu general, grupul meu consideră că structura pe care o avem acum în Comitetul pentru Evaluările de Impact, comitetul acesta face o treabă foarte bună. Deci suntem uh, în dezacord cu domnul Cicester. Dânsul are o abordare cam radicală suntem de acord că trebuie să îmbunătățim uh, performanțele actuale ale comitetului. Alte aspecte care ar putea să fie îmbunătățite ar fi importanța transparenței în decursul întregului proces. Așadar, noi ne-am dori o serie de măsuri și am să le menționez mai târziu. În primul rând, aș dori să văd proiecte ale evaluărilor de impact înainte de a primi uh, propunerile legislative. În al doilea rând, ar trebui ca toată lumea să aibă ocazia să-și exprime uh, opiniile, fie că fac parte dintr-o multinațională sau dintr-un uh, IMM de dimensiuni mici. Uh, și, de asemenea, uh, perioada de consultare trebuie să fie extinsă la cel puțin 3 luni, 12 săptămâni. Un alt punct foarte important pe care vreau să-l menționez este integrarea aspectelor uh, de mediu și sociale în evaluările de impact. Experiența pe care am acumulat-o până acum ne arată foarte clar că evaluările de impact nu ar trebui să fie uh, focalizate doar asupra aspectelor uh, economice. După cum a spus domnul Chichester, avem noroc că Angelica Nibler, o membră distinsă a acestei comisii, este raportoare în Comisia de Fond. Eu am citit documentul uh, ei de lucru și întrebările pe care le uh, pune ea sunt foarte relevante. Cred că ar trebui să profităm de această situație și să colaborăm strâns cu dânsa. Mă bucur foarte mult să pot să cooperez cu Giles și cu Angelica pentru a putea găsi cea mai bună modalitate de a îmbunătăți evaluările de impact și pentru ca acesta să fie adecvat integrate în procesul legislativ. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, și uh, uh, colegului Charles Chichester, care și-a pregătit primul proiect de aviz. De asemenea, vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Riera Madurel pentru toate uh, elementele pe care mi le-au comunicat în vederea îmbunătățirii uh, um, activității comisiei, dar și îmbunătățirea activității noastre în ceea ce privește valorile de impact. Uh, sunt foarte utile toate contribuțiile lor. Cred că este important să nu uităm că valorile de impact sunt un element important în cadrul unei mai bune regiferări. Am văzut, uh, am avut multe experiențe Uh, cu evaluare de impact și cred că e foarte important să ne dăm seama că, într-adevăr, Comisia a făcut eforturi substanțiale pentru a uh, avea o structură cât mai bună pentru evaluările de impact, dar, de asemenea, după cum uh, a observat și colegii, și eu văd nevoia unei îmbunătățiri a situației. Procesul trebuie să devină mai transparent, de asemenea, uh, trebuie să uh, primim uh, niște explicații foarte clare cu privire la motivul pentru care nu se fac evaluări de impact atunci când nu se fac. Așadar, noi, ca și Parlamentul European, avem mai multe posibilități în ceea ce privește valorile de impact. Anumite comisii se ocupă deja de acest lucru și Uh, aceste activități, aceste valori au de fapt um, și au de fapt impact în viața reală. Așadar, când noi considerăm că e nevoie de valori de impact, trebuie să putem să cerem acest lucru împreună cu doamna Riera Madurel în comisia uh, FEM. Pregătim uh, un document pentru care am solicitat deja în prima lectură o evaluare de impact pentru că uh, Uh, elementele din uh, proiectul respectiv ar putea să aibă efecte foarte serioase. Uh, domnul Chichester a spus de asemenea că poate că ar trebui să implicăm mai mult în procesul de, evaluărilor de impact și pe curtea de conturi. Cred că este o idee bună. Așadar, mulțumesc pentru această dezbatere. Aștept să citesc documentul prezentat de domnul Chichester și cred că și în comisia jurii vom avea o dezbatere foarte constructivă. Abia aștept să primesc contribuțiile colegilor și sper să le pot prelua. Mulțumesc! Domnul Turmes. Uh, this debate on uh, better regulation uh, seems to be Dezbaterea aceasta cu privire la o mai bună legiferare pare a fi pur tehnică. Aș vrea să vă amintesc însă că este o problemă uh, politică și datează din timpul Comisiei Barroso I și datează de pe vremea devizei uh, anumitor medii de afaceri, uh, potrivit care o reglementare mai bună înseamnă reglementare zero. Reducerea poverilor administrative, spun unii, trebuie să însemne cât mai puțină legislație. Spunând acesta, cred că înțelegeți despre ce vorbim și aș vrea să îi avertizez pe acei politicieni care cred că după 10-15 ani în care s-a dat frâu liber sectorului bancar și mă uit la Uh, un coleg care a fost uh, pentru reglementări uh, voluntare în sectorul bancar și care nu a, și-a dorit crearea unui cadru pentru sectorul bancar. Acești politicieni, deci, aduc argumente pentru a sprijini poziția, însă evoluăm într-un mediu în care e nevoie de reguli bune legislația europeană înlocuiește munți de legi naționale. Legislația europeană reprezintă deci o reducere a poverii administrative pentru că facilitează funcționarea pieței interne și reduce povara administrativă. aș vrea să rămân un politician care poate să facă orice fel de amendamente. Pentru că știința politică nu este o știință exactă. Este bine că avem poziții politice diferite. Unii vor să instituie reglementări mai aspre în industria automobilelor, pentru că consideră că avem o singură planetă și dacă am avea 3 miliarde de automobile, uh, planeta ar exploda, în afară de cazul în care dezvoltăm uh, automobile electrice. Și pe de altă parte, există politicieni care vor să încurajeze în continuare producția de limuzine. Eu, unul, nu-mi imaginez cum ar putea cineva din administrația Parlamentului să ne ajute să rezolvăm acest conflict. Cred că este iluzoriu să credem că amendamentele vor fi verificate. Vreau să vă amintesc că au existat 1500 de amendamente la raportul meu asupra energiilor regenerabile. Cum ne-am descurcat dacă toate amendamentele ar trebui verificate? Asta arată că avem nevoie de consiliere în anumite chestiuni precise, însă nu aș vrea ca politicienii să fie constrânși de niște experți care să acționeze undeva în uh, culise și care se presupune că ar fi mai inteligenți sau mai înțelepți decât ei. De asemenea, nu sunt nici pentru folosirea acestor experți externi. E interesant de altfel de văzut cine vrea ca experții externi să stea alături de uh, funcționarii din comisie care vin cu noi inițiative. E vorba despre organizații ca ASEA, o organizație foarte neutră, nu-i așa, care lucrează în interesul general, ea solicită prezența experților externi și ar vrea ca aceștia să reprezinte interesul general în Europa. Haideți să fim foarte prudenți atunci când redactăm astfel de texte. Și o ultimă observație. Mulți politicieni de dreapta își îndreaptă privirile către Statele Unite. Haideți să ne uităm și în acest uh, caz înspre Statele Unite și vom vedea că în Statele Unite se discută foarte mult despre o legiferare mai bună. Și în Statele Unite s-a ajuns la concluzia că este imposibil să verifici fiecare amendament. În Congresul American nu se face acest lucru. Ei verifică aplicarea legislației federale. Și o astfel de verificare are într-adevăr o valoare adăugată mare. Dacă legislația europeană nu este bine transpusă pe plan național, asta duce la probleme. Și ar fi bine să existe o supervizare a rezultatelor aplicării legislației europene. O astfel de verificare ar fi într-adevăr utilă. Vă mulțumesc! Beendet. Bine, cu aceasta încheiem această dezbatere. Da, vă rog, vă rog, domnule Odi, trebuie să respectăm timpul, dar vă rog. Nu mă pot abține să nu intervin foarte pe scurt pentru a reacționa la această intervenție uh, în Franța spunem că dacă vrei să te, reuni, să te ruinezi, Poți să joci jocul de noroc, poți să te încurci cu femeile sau poți să faci apel la un expert. Nu spun că nu avem nevoie de studii. Oamenii politici nu au fost niciodată complet independenți, însă vă amintesc că nu suntem uh, senatori americani, nu avem 30-40 de colaboratori bine plătiți. Trebuie să beneficiem de consilierea lobbyștilor și să facem apel la studii independente. Este capital salut uh, activitatea domnului Chichester cât uh, privește Stoiber. Nu este la prima sa gafă. Uh, a scris foarte multe nerozii în foarte multe comisii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Astfel încheiem dezbaterea la acest punct. Ca întotdeauna în viață sunt perspective diferite. Există domene unde, domenii unde e nevoie de o mai Uh, bună reglementare, de o, de o reglementare mai uh, serioasă. În alte domenii nu e nevoie de atât de multe uh, legi. Charles mai dorește să adauge ceva. Mulțumesc. Nu știu dacă Comisia dorește să intervină în acest moment, dar uh, deocamdată noi suntem cu un pas în fața lor, pentru că documentul pe care l-am diseminat uh, raportorilor din umbră nu este uh, proiectul final de uh, aviz. Dar mă bucur să văd că uh, toți colegii au fost, uh, sunt atât de interesați. Vreau să le mulțumesc pentru uh, ajutor și pentru contribuții. N-am înțeles foarte clar dacă doamna uh, Riera Madurel este uh, cu mine sau este împotriva mea, dar sper că lucrurile se vor clarifica în decursul dezbaterii, pentru că va fi util să uh, colaborăm pentru a îmbunătăți acest text. Vreau de asemenea să uh, îl felicit pe colegul meu, Claude Thomas, pentru schimbarea elegantă a dezbaterii de la ceea ce descrie el foarte corect ca o măsură tehnică uh, în uh, lansarea unei uh, prime dezbateri filozofice de dreapta-stânga a acestei toamne. Cred că este um, amuzant, e interesant și mulțumesc pentru această uh, expunere, dar cred că este puțin cam dur uh, cu domnul Langen, pentru că eu cred că majoritatea dintre noi suntem de acord că uh, nu trebuie să legiferăm decât acolo unde este nevoie și sigur că mm, situațiile se schimbă. Să ne uităm doar la uh, spectrul uh, uh verzilor și ai colegilor de altă convingere politică uh, ca să ne dăm seama că lucrurile se pot schimba. Vreau însă să preiau un, două puncte din cele spuse de Claude. În primul rând, descrie legislația europeană ca uh, fiind una care reduce administrația povară administrativă pentru că ea înlocuiește munți de legislație națională. Dar, Claude, să știi că în Regatul Unit este, de fapt, invers. Legislația europeană cauzează crearea de munți de legislație Uh, națională, pentru că e o directivă de 10-20 de 12 pagini și datorită atenției la detaliu și um, zel, uh, datorită zelului, se ajunge la un document de 100 și ceva de pagini. Deci, um, eu cred că e salutar optimismul tău, dar nu cred că este în conformitate cu realitatea. În al doilea rând, observ că spui tu că de fapt ești împotriva experților uh, externi uh, Uh, sau celor care contribuie, nu trebuie neapărat să fie experți, noi le dorim o revizuire separată. Dar cred că aceste remarci, cum că ai te-ai opune uh, contribuției acestor experți, ai menționat pe cineva din uh, industria auto, um, ar trebui să, într-adevăr, să luăm sfatul tău și al verzilor, pentru că uh, Uh, voi sunteți experți în utilizarea experților externi pentru a vă motiva pozițiile. Și, de asemenea, vreau să spun că în acest document uh, cer, cerem ca evaluările de impact să specifice uh, alternativele posibile de acțiune. În orice caz, uh, mă bucur de dezbatere și le mulțumesc colegilor. Mulțumesc. Trecem atunci la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Mai avem încă un al doilea punct înainte de vot, la or, înainte de votul de la ora 10, deci vă rog să vă concentrați contribuțiile astfel încât să putem să tratăm ambele puncte. Doamna Carvalho este raportoare, deja am discutat de câteva ori despre acest lucru. Avem și niște vizitatori din Spania care urmăresc dezbaterile noastre, îi salut cu căldură și acum doamna Carvalho. O, din Portugalia. îmi cer scuze, spune președintele. Doamna Carvalho are acum cuvântul. <laughs> Thank you. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș vrea să mulțumesc uh, colegilor pentru amendamentele pe care le-au depus la raportul meu. M-am bucurat uh, să văd că Amendamentele au mers în spiritul uh, raportului și sunt uh, contribuții binevenite care au uh, îmbunătățit conținutul raportului. Aș vrea să încep cu câteva observații generale legate de amendamente, după care voi face câteva considerații în privința celor trei categorii de sugestii care au fost făcute și, în sfârșit, Aș vrea să vorbesc despre punctele rămase litigioase. În primul rând, observații generale. Majoritatea amendamentelor și-au propus să îmbunătățească raportul. Nu există amendamente care critică sau resping idei din raport. Am uh, cosemnat șapte amendamente care aduc idei noi care nu erau integrate în proiectul inițial din cauza lipsei de spațiu disponibil. Nu există conflicte între diferitele grupuri politice. Amendamentele, din punctul meu de vedere, intră în trei categorii. Amendamente care vin cu idei noi, pe care le susțin în totalitate, amendamente care se leagă de idei deja existente în proiectul de raport și voi face tot posibilul pentru a elabora amendamente de compromis și, în sfârșit, amendamente care, din punctul meu de vedere, nu intră în sfera de acoperire a acestui raport. Acest raport ar trebui văzut ca un prim pas într-un proces lung care va duce la adoptarea programului cadru 8 și există mai multe amendamente care probabil că nu intră în sfera de acoperire acestui raport. Ajung acum la punctele rămase litigioase. Există patru puncte pe care trebuie să le avem în vedere. În primul rând, abordarea bazată pe rezultate. Există amendamente contradictorii. Anumite amendamente sunt pentru această abordare, anumiți colegi sunt mai degrabă pentru o cercetare independentă de jos în sus. Eu uh, sunt pentru o abordare echilibrată, în așa fel încât uh, să încurajăm finanțarea și în același timp să avem o abordare care ține cont de riscuri. Apoi, diferențierea între uh, entități și între tipurile de activități. Toți deputații vor să se facă distinția între universități, industrie și uh, IMM-uri, însă există colegi care ar vrea uh, o rată uniformă pentru toate activitățile, diseminare, informare și așa mai departe, pe când alți colegi sunt pentru rate de finanțare diferențiate. Uh, voi propune de asemenea un amendament de compromis și voi susține reducerea ratelor aplicabile, însă nu o rată uniformă pentru toate activitățile. Al treilea punct, chestiunea sumelor forfetare ratelor uh, unice. Anumiți deputați sunt pentru costuri reale, anumiți colegi sunt pentru sume forfetare. Eu propun să facem în așa fel încât ambele să fie opțiuni. Instituțiile individuale ar trebui să poată să aleagă ele însele varianta potrivită. În sfârșit, s-au depus amendamente legate de noile state membre și uh, voi face tot posibilul pentru a redacta un amendament de compromis care să fie consacrat dificultăților pe care le întâmpină statele membre în evaluarea programului cadru. În încheiere aș vrea să mulțumesc uh, uh pentru sprijinul acordat de PPE și aș vrea să mulțumesc de asemenea pentru consilierii ITRE și să mulțumesc secretariatului. Aștept observațiile și sugestiile colegilor mei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Și acum vă rog, toată lumea are cel puțin, eh, cel mult un minut, 30 secunde, un minut. Doamna Riera Madurel. Para... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concisă. Aș vrea să exprim sprijinul grupului meu pentru majoritatea propunerilor raportoarei și aș vrea să mulțumesc pentru faptul că susțin amendamentele prezentate de colegii mei, amendamente care își propun să nuanțeze și să completeze propunerea deja foarte completă a doamnei Carvaliu. Nu voi prezenta în detaliu amendamentele, am făcut-o deja în intervenția mea precedentă și cred că anumite puncte precise vor fi de asemenea evocate de colegii mei. În ceea ce privește amendamentele prezentate de colegii din alte grupuri politice, și eu cred, ca și doamna Carvaliu, că nu prea sunt amendamente care ar trebui respinse. E adevărat, sunt amendamente care ies puțin din cadrul acestui raport, însă cred că trebuie apreciată munca de redactare a amendamentelor de compromis Cred că trebuie să se facă o muncă de sintetizare a diferitelor amendamente care sunt uh, interesante, însă unele dintre ele se referă la aceeași alineat. O ultimă observație, domnule președinte. Acest uh, raport de inițiativă va fi cu adevărat util în măsura în care va prelua recomandările comunității științifice. mai ales că comunitatea științifică și tehnică beneficiază în mod direct de munca noastră. În orice caz, se pare că oamenii de știință evaluează pozitiv activitatea noastră. E nevoie de o muncă coordonată între Consiliu, Parlament și Comisie. Parlamentul a organizat audieri la toate nivelurile Comisia a participat la aceste audieri și Consiliul a arătat că acordă o atenție foarte mare acestui subiect, organizând diferite reuniuni în timpul președinției spaniole și, de asemenea, la începutul mandatului președinției belgiene. Cred că trebuie să recunoaștem că doamna Carvalho a ținut cont de toate revendicările în raportul uh, domniei sale în mod inteligent și realist și aș vrea să o felicit. Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să vă atrag atenția. Dacă continuăm să discutăm așa, nu e nicio problemă. Dacă așa doriți, dar să știți că atunci trebuie să uh, lucrăm până după masă târziu, pentru că altfel nu văd cum am putea să terminăm. Doamna Ford, acum. Mulțumesc, aș dori foarte mult să-i uh, mulțumesc doamnei raportor pentru abordare și și pentru audierea care a fost uh, organizată ieri. Uh, am participat uh, cu toții uh, o audiere găzduită de PP. Îi mulțumesc. Cred că modul cel mai bun de a simplifica programul este să fim foarte clari în legătură cu ce spunem din start și aș dori să uh, îi rog pe colegi să dea dovadă de claritate când când întocmesc uh, compromisurile. Ne-ar ajuta foarte mult. Promovarea excelenței în cercetare uh, e o formulă care a apărut e foarte mult în uh, timpul audierii și cred că trebuie într-adevăr să încercăm să promovăm excelența. În ceea ce privește flexibilitatea și menținerea flexibilității, am apreciat foarte mult intervenția uh, Universității din Suedia în legătură cu metoda costuri-beneficii, metoda cea mai bună și nu trebuie să o pierdem. Niciunul dintre experți, dacă nu mă înșel, nu a pus nicio întrebare în legătură cu riscul tolerabil de eroare. E o problemă foarte delicată pentru că uh, putem să cerem, uh, să tragem la răspundere. S-a vorbit foarte mult despre simplificare și despre sistemele de contabilitate naționale. Mă întreb dacă doar prin simplificare putem să reducem greșelile uh, și dacă ajungem la rezultatul scontat. O chestiune delicată. Uh, uh, în legătură cu consorțiile, Uh, și încrederea, o bună gestionare a banilor publici, uh, e clar că e o, o, o serie de interese și, pe de altă parte, interesele industriei ale mediului de afaceri. Domnul Uh, Florence spunea că ar trebui să avem uh, o, part- o parteneriate public-privat, de exemplu, să ne gândim mai degrabă la împrumuturi și nu la granturi, să uh, ne asigurăm că banii publici să nu fie gestionați la nivel micro, dar totuși să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți. Mulțumesc. Doamna Zavala. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi o digresiune. La această primă reuniune, cu toții suntem nerăbdători să trecem la treabă. Sper că am profitat de vacanță pentru a Uh, ne reîmprospăta forțele. Domnule președinte, sper să ne insuflați uh, din avântul dumneavoastră să putem să lucrăm eficient. Aș dori să o felicit pe doamna raportor în numele grupului meu. Eu sunt uh, raportor din umbră. Și sunt de acord cu aspectele principale ale prezentării doamnei uh, Carvalho. Aș dori să fac însă trei observații. Împreună cu domnul Butikofer am întocmit un amendament referitor la internaționalizarea cooperării europene în domeniul cercetării și al dezvoltării. Am uh, înaintat un al doilea amendament, uh, al cărui autor sunt eu personal, E vorba de subgrupul pentru inovare, care nu a fost preluat în raportul doamnei Carvalho. Și aș dori, dacă se poate, să figureze. acest subgrup pentru inovare a avut o activitate încununată de succes. Și un al treilea amendament, uh, întocmit tot de mine, pune accentul pe zona europeană de cercetare. Iată care sunt uh, cele trei principale amendamente din partea grupului meu care cred că va uh, contribui la îmbunătățirea textului foarte bun deja al, domnului, al doamnei Carvalho. Mulțumesc, doamna Matias. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vă ascult sfatul și să fiu foarte succintă. Am avut mai multe ocazii de a discuta conținutul uh, raportului Carvalho, nu numai la comisii, ci și în uh, uh, ședințe mici organizate de către doamna raportor. Aș dori să fac câteva remarce. În primul rând, aș dori să pun accentul pe importanța acestui raport. El încearcă să uh, răspundă uh, așteptărilor comunității științifice. În uh, reuniunile pe care le-am organizat, dar și în activitatea noastră, în calitate de uh, cercetători, uh, cred că am ajuns la concluzia că propunerile doamnei raportor sunt într-adevăr foarte bune și că merită sprijinul nostru. Trebuie să ne asigurăm că putem garanta o muncă de înaltă calitate, dar trebuie să ne asigurăm că cercetătorii au un nivel de trai bun. Iată un aspect foarte important. Sunt de acord cu majoritatea compromisurilor la care doamna raportor a ajuns și, în final, domnule președinte, o ultimă observație. Aș dori să spun că acest proces s-a desfășurat în mod absolut exemplar. Fiecare grup politic și-a putut aduce contribuția, doamna raportor a ținut cont de toate aceste contribuții, a dat dovadă de spirit de cooperare, uh, a fost foarte deschisă la observațiile um, colegilor și a acționat în consecință preluându-le în raportul său și textul final cred că va fi foarte bun, sigur ținând cont de diferențele latente care există între comisii. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru modul în care a, a, uh, a supervizat acest proces. Și așa cum am spus, în ciuda diferențelor dintre noi, rezultatul final, sunt convinsă, va fi foarte bun și va ajunge la o poziție comună care să reflecte toate uh, opiniile. Mulțumesc! Domnul uh, Cearții Macachis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur acestui uh, imn de laude al colegilor. Doamna Carvalho a făcut o treabă excelentă. Vreau doar să menționez punctele care sunt importante pentru noi. În primul rând, acest audit unic care din păcate nu există în momentul de față. Și apoi nu trebuie să existe modificări retroactive dacă uh, s-au acordat fonduri. Uh, nu se poate apoi uh, modifica acest lucru uh, de către comisie retroactiv, pentru că ar fi o catastrofă pentru cercetători. De asemenea, în ceea ce privește sumele forfetare, ar trebui să discutăm foarte clar și, de asemenea, decisiv este, cred eu, că timpul până la acordarea acestor uh, fonduri trebuie să fie scurtat pentru că nu este acceptabil cât de lung este. Eu, ca și membru al uh, Comisiei Cont, uh, sunt pentru un risc de eroare tolerabil, rată de eroare tolerabilă, um, trebuie discutat acest lucru um, Sigur că situația este diferită față de cea a subvențiilor agricole, unde cota trebuie să fie mai scăzută, dar la cercetare este foarte diferit să cuantifici lucrurile, deci trebuie să fim mai uh, um, toleranți. Așadar, vreau să mulțumesc pentru organizarea acestei discuții. Nu a putut să fie toată lumea acolo, dar uh, încă o chestiune care s-a, despre care s-a discutat. Trebuie ca cercetarea europeană să devină uh, un brand, să devină o marcă europeană și acest lucru nu va putea să uh, devină realitate decât dacă vom avea niște proiecte far. Uh, e programul ITER, de exemplu. Avem nevoie de faruri dar pozitive, nu unele care să aibă uh, un renume negativ, cum s-a întâmplat uh, la Galileo. Avem nevoie de proiecte importante uh, de care să putem fi mândri, pe care să putem să le susținem și, uh, de asemenea, trebuie să corectăm erorile făcute, cum a fost în cazul Galileo. Mulțumesc! Mulțumesc și eu mulțumesc pentru acest raport și pentru audierea de ieri. Cred că am învățat că nu există o singură metodă și un singur proces pentru toate domeniile, pentru că e, situația este diferită. Dacă ai uh, o instituție de uh, cercetare care cooperează cu uh, un concern, cu un IMM, ar trebui să existe măsuri care să fie adaptate pentru fiecare domeniu, pentru ca fiecare să poată să-și uh, dezvolte propriul scenariu. Și în al doilea rând, da, calendarul este foarte important, uh, termenele trebuie scurtate, pentru că un, uh, o societate în care, uh, care face cercetări în vederea vindecării unei boli uh, acute are nevoie de bani foarte rapid și poate că pentru procesele de cercetare pe termen lung ca programul ITER, termenele pot să fie mai lungi, deci trebuie să avem soluții adaptate. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Aș dori să fac uh, câteva comentarii. N-am uh, pierdut din vedere faptul că suntem în întârziere. E clar că la fața locului e nevoie de opțiuni uh, diferite. Dacă trebuie să decidem în funcție de necesitățile reale, dacă avem nevoie de sume forfetare sau de alt tip de finanțare ce spunea doamna Carvalho la începutul dezbaterii noastre e foarte, o idee foarte bună. Uh, problema e mai degrabă legată de rezultate și nu de metodă. E clar că avem uh, tradiții universitare diferite. Cred că compromisurile uh, dacă respectă poziția pe care a subliniat-o doamna raportor, vor ajunge la un rezultat bun. În urma audierii de ieri am reținut ideea că e nevoie de mai multă flexibilitate. De pare, se pare că toată lumea dorește mai multă flexibilitate, acces la informație, Uh, și de asemenea trebuie să facem legătura și cu uh, regulamentul financiar. Dezbaterea politică care ne așteaptă va fi uh, de mare importanță și nu trebuie să o uh, subminăm. În ceea ce privește creșterea riscului de eroare, nu știu dacă ar trebui să acordăm atât de multă atenție acestui aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, Comisia. Are acum cuvântul foarte, foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, într-adevăr. Mulțumim uh, și noi, doamnei uh, Carvalho și tuturor deputaților Comisiei dumneavoastră pentru activitatea lor foarte interesantă și foarte utilă la acest raport. Uh, dincolo de mulțumiri, aș dori să repet angajamentul pe care directorul general a luat ieri cu ocazia acestei audieri organizate de către doamna raportor, foarte interesant. Aș dori să reiterez faptul că Comisia Uh, se angajează să aplice măsuri pentru simplificare pe termen lung, însă directorul general a subliniat că intenționează să adopte măsuri de simplificare în timpul acestui an și vă mulțumim dinainte pentru sprijinul acordat de către Comisia dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Cavaliu. doriți uh, să luați cuvântul foarte puțin, foarte puțin. Da, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor și pentru consultările pe care le-am avut pentru participarea la audierea de ieri, pentru ședințele pe care le-am avut înainte. Mă gândesc și la întrunirile organizate de către uh, președințiile belgiană și spaniolă. Sunt uh, uh, într-adevăr în poziție acum în, în măsură să Uh, pregătesc amendamentele de compromis, le voi trimite în cursul acestei săptămâni și îi rog și pe raportorii din umbră să participe la o ședință săptămâna viitoare la Strasbourg. Deci, încă o dată, mulțumiri călduroase colegilor. Nu am timp acum să intru în uh, amănunt. Uh, mulțumesc colegilor pentru sprijin pentru observații, pentru sugestiile foarte bune pe care mi le-au trimis. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Încheiem acest punct și mai avem trei minute pentru punctul următor. Doamna Țicău, reușim în trei minute? Dacă nu, atunci ar trebui să-l uh, amânăm. Doamna Țicău, ce spuneți? Doamna Țicău, avem trei minute. Avem doar trei minute. Putem să discutăm doar în trei minute sau îl lăsăm pe altcândva? Pentru că știu că Oameni doresc să vorbească. Că, domnule președinte, uh, cred că sinergia la Marea Neagră ar merita mai mult de trei uh, minute. Uh, putem începe acum, dar sunt convinsă că și colegii vor dori să intervină. În ceea ce privește sinergia la Marea Neagră, documentul a fost lansat în anul 2007. Comisia a publicat un raport de implementare după primul an, deci în 2008 Ah, nu vorbim de o strategie ci vorbim de o sinergie întrucât ah, sunt mai multe politici europene care sunt ah, aplicate în regiunea mării negre. mă refer aici la politica în domeniul energiei mă refer aici la politica în domeniul cercetării mă refer aici la politica de vecinătate la parteneriatul estic la politica de extindere dacă ne referim la turcia i există ări în regiunea mării negre cu care uniunea europeană are un uh, parteneriat uh, strategic uh, mă refer aici la poziia rusiei mă refer aici de asemenea la ucraina. a dori ca în opinia pe care o vom aproba să ne referim la trei domenii principale i anume energie de asemenea cercetare i zona de politică industrială Uh, vreau să menionez uh, faptul că um, comunitatea europeană a stabilit că pentru implementarea sinergiei la marea neagră vor fi dezvoltate trei parteneriate unul pe mediu care a fost lansat deja în uh, martie anul acesta i de organizarea căruia este responsabilă românia un parteneriat pentru energie pentru organizarea căruia va fi responsabilă bulgaria i un parteneriat pentru transport uh, pentru organizarea căruia va fi responsabilă grecia. în ceea ce privete uh, domeniul uh, sectorul energetic trebuie să menionăm faptul că zona mării negre prezintă deci are o poziie geostrategică deosebită datorită proximităii cu marea, regiunea mării caspice i trebuie să menionăm faptul că regiunea mării negre are un rol extrem de important pentru securitatea energetică a uniunii europene i pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie a uniunii europene. există proiecte extrem de importante în domeniul energetic mă refer aici la proiectul nabucco care cu sigurană va Uh, diversifica sursele de aprovizionare cu energie a uniunii uh, europene. Uh, este un proiect care ar trebui accelerat există un buget mic în planul european de redresare economică pentru energie dar sperăm ca acest proiect să fie continuat. de asemenea coridorul sudic este extrem de important pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie a uniunii europene. Uh, dar uh, vreau să mă refer uh, foarte pe scurt i la proiectul agri i la proiectul peop care va permite construirea um, unei reele unei infrastructuri energetice care să permită aducerea resurselor energetice din zona mării caspice către uniunea europeană. în ceea ce privete uh, domeniul cercetării uh, tim uh, foarte bine că începând din anul două mii nouă i până în două mii unsprezece se va desfăura un proiect în cadrul fp șapte care are ca obiectiv construirea i extinderea infrastructurii de cercetare ce există în regiunea mării negre cu nouăsprezece institute i organizaii uh, de cercetare din ase ări uh, din regiunea mării uh, negre. de asemenea trebuie să menionez aici faptul că recent comisia europeană a anunat că se va realiza um, extinderea reelei geant i către ările din regiunea mării negre astfel încât ările din această regiune să poată face parte din comunitatea tiinifică Cred că aceste proiecte sunt uh, extrem de importante. Uh, practic, uh, aceasta, um, astăzi ar fi trebuit să avem un prim schimb de opinii cum uh, spuneam uh, din păcate trei minute sunt insuficiente dar uh, poate după desfăurarea sesiunii de vot colegii vor avea posibilitatea să intervină pentru că într adevăr regiunea mării negre prezintă o importană deosebită pentru dezvoltarea economică i socială a uniunii europene. această regiune este importantă pentru sectoare cheie precum Uh, precum uh, energia transportul uh, cercetarea dar i dezvoltarea economică i socială i de aceea cred că ar merita să avem o dezbatere serioasă pe acest subiect. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc cu... vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere și îi mai dau cuvântul domnului Odi, care se înscrisese la cuvânt. Vă rog, domnule. Mulțumesc, aș dori să o salut pe colega Țicău pentru munca depusă. De la început, de când a început munca pe acest dosar, Comisia Europeană nu a acordat atenție mare acestei uh, regiuni. Din 2007, iată, avem deschidere la Marea Neagră, uh, odată cu aderarea Bulgariei și a României și folosirea unui cuvânt uh, precum sinergie înseamnă pur și simplu vorbe în vânt. E momentul ca Parlamentul European să oblige Comisia Europeană să acorde atenția mai mult acestei regiuni. Mulțumesc. Deocamdată nu am alți colegi înscriși la cuvânt. Vă mulțumesc pentru această introducere. AFET va organiza o audiere și ne gândim și noi dacă nu am putea să organizăm o audiere în septembrie. Deci este o dezbatere pe care o vom continua. Deocamdată vă mulțumesc mult și vă rog să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Țicău, mai doriți să luați cuvântul încă o dată? Vă rog. Uh, da, domnule președinte, vreau să mulțumesc și domnului uh, Odi pentru intervenție. Într-adevăr, este momentul ca regiunea Mării Negre să beneficieze de o mai mare importanță și uh, sper să putem avea această dezbatere mini-hearing organizată și de Comisia ITRE în luna septembrie. Aștept cu interes participarea i contribuiile colegilor notri pentru că într adevăr vorbim de un subiect important vorbim de o regiune care va contribui în mod esenial la dezvoltarea economică i socială i mai ales la stabilitate în regiune. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, vă rog să trecem la vot acum. Nu prea mai avem timp, dar totuși vreau să fac uh, o observație. Dacă ați fi buni să-mi acordați atenție, vă rog. Dragi colegi, în momentul acesta doresc să salut din nou o colegă care este azi din nou alături de noi și care a lipsit pentru că a fost bolnavă. Mă bucur foarte mult, mă bucur foarte mult, doamna Doamnă Ciselec, că sunteți din nou alături de noi. Bine ați revenit! Și să știți că sunt sigur că Uh, cu toții v-am, uh, v-am dus lipsa și am discutat de mai multe ori despre dumneavoastră și voiam să vă spun acest lucru. Acum haideți să trecem la vot. În primul rând avem votul cu privire la proiectul de buget al doamnei Herzog. E un procedeu foarte complicat, sper că vom reuși să trecem cu bine de el. În primul rând, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Are toată lumea cartela de vot? Haideți să facem un test. Haideți să votăm, uh, să vedem cine este pentru a începe munca și cine este pentru a rămâne în vacanță. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem prea mulți membri. Prea mulți la PP care doresc vacanță. Deci, patru persoane în plus la PPE, unul la Verzi, o persoană la uh, EFT și, de asemenea, la cei uh, neafiliați, o persoană în plus. Deci, vă rog, să reglementați situația. Așadar, începem. Primul vot aș putea să vă rog să-mi permiteți să, vă, să menționez numai uh, ultimele două cifre la fiecare. Deci 6100. Așadar, acum 00 cu amendament oral. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 01 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 02. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 03. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 04. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 05 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 06 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 07. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 08. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem apoi primul compromis. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la 6-8-10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Nu, trebuie să votăm 6116. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6173 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6118 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 61, 20 și, de asemenea, 68, 15, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, 21, 68, 16, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Din nou, identice. 61, 22, 68, 17. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 23, 68, 18. Identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 81. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 25. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 24 și 68, 19, care sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Din nou, două identice. 61, 26, 68, 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61, 27, 68, 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 și 22. Cine pentru? Împotrivă? Abține. Se adoptă. Apoi avem 29 și 23, identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Din nou identice. 61-30, 68-24. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 31, 68, 25. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 32, 68, 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61, 33, 68, 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. E o nebunie. 61, 34, 68, 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am putea să votăm în bloc? Putem să votăm în bloc toată pagina? Dacă nu are nimeni nicio obiecție, de la 61.35 până jos, până la uh, 61.38. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. La următoarea pagină putem să facem la fel de la 61, 40 până la 37. Merge acest bloc? Bine, cine votează pentru acest bloc? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Trecem atunci la 68-13, numărul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 68-13, numărul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum, putem să votăm din nou în bloc? Nu. 61-44. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 61-74 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la 61-75. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 61-45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61-46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pot să votez următoarele până la sfârșitul paginii în bloc de la 6147 până la 6841. Până la cât? Întreabă președintele. Până la 6843. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Erau toate identice. Trecem acum la 6153. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6154. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 68-14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 61-76. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 61-78. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Pot să votez din nou câteva împreună de la 61-56 până la 59. Merge? În bloc. Cine votează pentru aceste patru amendamente? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 61-77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61-60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68-11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-62 pentru, împotrivă, se adoptă. 61-82 cu amendament oral pentru? Nu? Domnul Butikofer. Domnule președinte, vreau să contest acest amendament oral. Mă pronunț împotriva lui, pentru că eu cred că ceea ce se propune prin acest amendament oral este deja acoperit prin decizia pe care am luat-o deja la uh, 818501 amendamentul doamnei Herzog. E vorba de uh, un amendament pe care l-am votat deja, care acoperă acest conținut, deci eu mă opun acestui amendament oral. Bine, iau notă de acest lucru. Domnul Buticofer este împotriva acestui amendament oral, așadar nu pot să-l supun la vot. E corect? Bine atunci trebuie să votăm amendamentul original, așadar 61-82, fără amendament oral. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. 70. Pentru. Pentru, pentru, vă rog, ridicați mâna. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identic. 61-67 și 68-45 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 61-68 pentru, împotrivă, se adoptă. Vă mulțumesc. Nu avem vot final. Trecem la următorul punct și anume uh, o felicităm sigur pe doamna Herzog care nu este aici momentan. Mulțumesc tuturor celor care au, uh, s-au implicat în acest uh, proiect. A fost o treabă dificilă. Trecem acum la raportul doamnei Van Bremt și trecem la lista de vot, începând cu uh, amendamentul 24 cu amendament oral. Cine e pentru? Am greșit, spune președintele. Vai, îmi ce scuze. Am făcut o greșeală. Am sărit peste numărul 4. Așadar, începem cu amendamentul 4. Cine este pentru amendamentul 4? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem atunci la nu, la amendamentul 5. 5. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 23 pentru? Nu, 23 este caduc. Mulțumesc. Bun, trecem acum la 24 cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă 38 vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, Vreau să vă rog să mă arătați o dată 43 cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Verificăm amendamentul 43. S-a deschis votul. Sunt trei persoane în plus la PP, o persoană în plus la Verzi, doi, două persoane în plus la FD Așa îmi spune uh, consola. Nu cred că minte. Nu se poate. Văd că acum mai este încă cineva la, la verzi. Este în continuare cineva în plus. Mulțumim uh, pentru, acest, uh, pentru această susținere, spune domnul din sală. Domnule Langen, Vă rog să vă retrageți astfel de afirmații. Bun, încă e o persoană în plus la PP, o persoană la Vers, doi la EFT și o persoană la uh, cei uh, neafiliați. Vă rog, o persoană în plus la Vers, doi la EFT și o persoană în plus la, la neafiliați, la membrii neafiliați. Uh, Mă bucur să văd că avem uh, colegi care ni se alătură. Ne unim forțele la acest vot. Sper să putem să reușim să continuăm, pentru că din punct de vedere fizic, noi suntem doar uh, trei. Știu că, de fapt, în mintea și în sufletul lor sunt mult mai mulți verzi aici. Uh. Da, domnule președinte, această consolă este manipulată. Uh, președintele spune, îmi pare rău, dar nu pot să votez în aceste condiții. Nu, nu putem acum să ne apucăm să căutăm care este persoana care e în plus. Eu am aici un calculator, care sigur că se poate și înșela, poate să și greșească, dar îmi spune că e o persoană în plus la vers, două persoane la FD și o persoană la membrii neafiliați. Ori rezolvați acum această problemă, ori dacă nu, mâine încă vom fi aici votând. Bine, votăm așadar încă o dată. Haideți să... Poate calculatorul s-a s-a înșelat. Așadar, repornim sistemul. Am deschis încă o dată votul. S-a deschis votul. Da, problema s-a rezolvat. Ba nu, nu. Nu, avem aceeași problemă. Eu, eu nu pot să, să decid uh, uh, sunt 54 uh, la 53, deci e foarte strâns. Bine, haideți să încercăm să votăm prin ridicarea mâinii atunci. Și cineva din secretariat numără, așadar am oprit toate consolele, deci vă rog să arătați, să ridicați mâna cine este pentru acest amendament. Cine este pentru, deci? Pentru amendamentul acesta, 43. Mulțumesc. Cine este împotrivă? 24. Cine se abține? Nimeni bun? Așadar, 22 pentru, 24 împotriva, așadar se respinge acest amendament. Uh, sper că uh, toată lumea e liniștită că s-a numărat bine. Trecem așadar la compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la 45. Cine pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. 45 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30, 53, eh, unde avem un amendament oral nou al doamnei Eck. Cine este pentru? Îl aveți înscris. Doamna Van vă rog. Vreau să citesc acest amendament. Cred că toți raportorii din umbră cunosc acest amendament, dar e diferit față de cel pe care îl aveți pe lista de vot și va spune următoarele. Consider that the time between the date of application for a project and the final deci-, decision shall not exceed four to six months, depending on the product provided to the final beneficiary. Mulțumesc pentru această clarificare. Așadar, votăm 53 cu amendamentul oral în noua sa formulare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mulțumesc. 54 cu amendament oral. Cum trebuie oare să votăm aici? Întreabă președintele. Da, e cu amendament oral. 54. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 57. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 56. Devine caduc. 8. 8 de la buget. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la considerente numărul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine pentru? Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Numărul 1 de la buget. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă acum compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 2 de la buget. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 11. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 12. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 13. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Cu amendament oral. Cine pentru? împreună, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 și 18 în bloc. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. 19. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Așadar, trecem la votul final. Haideți să încercăm uh, prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 pentru, 4 abțineri, cineva nu are carte de vot, deci bun, 50 pentru, 4 uh, abțineri, așadar se adoptă cu mare majoritate, așadar mulțumesc colegilor, mulțumesc doamnei Van Brem și cu asta am încheiat și acest punct de pe ordinea noastră de zi. Trecem așadar la punctul 9 în ordinea modificată a ordinii de zi, așadar o politică industrială. Și are cuvântul domnul Lange. Numai domnul Lange, vă rog, să fie singurul care vorbește în sală. Vreau, v-aș fi recunoscător dacă ați folosit sala în liniște. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Liebe Kolleginnen Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, ja, sind ja da. Dragi colegi, noi suntem acum în proces de dezvoltare, de elaborare a unei politici industriale noi și proaspete și cred că ar trebui să avem în vedere două lucruri. În primul rând, este foarte clar, care este importanța industriei noastre pentru crearea de valoare adăugată în industria europeană. Acest lucru trebuie subliniat. Trei sferturi din exporturi sunt reprezentate de bunuri industriale. 25% din uh, valoarea creată, brută în Europa vine din industrie. Și cu toate acestea, foarte adesea există opinia că industria este oarecum învechită, murdară și cred că aici trebuie să avem o politică industrială nouă care să uh, combată astfel de păreri. Mai ales dacă ne gândim la procesele de înnoire care au loc în industrie. Cel de-al doilea leitmotiv motiv este acela că trebuie să luptăm pentru ca baza industrială să rămână în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să păstrăm locurile de muncă de înaltă calitate în industria europeană, pentru că e vorba de mai mult de 50 de milioane de oameni care lucrează în industria din Europa. Și deci, cred că este foarte bine să ne suflecăm mânecile și să punem pe picioare o politică industrială nouă. Pentru că, sigur, în ultimii ani s-au conturat provocări noi. Sigur că uh, presiunea globalizării este din ce în ce mai puternică, în alte țări apar noi piețe și acolo se, fac, se realizează investiții Așadar, ar fi foarte important ca tocmai această uh, capacitate de inovare a industriei să fie consolidată pentru a rămâne competitivi. Uh, strategiile privind costurile nu cred că sunt suficiente. Cred că uh, industria europeană trebuie să fie lider în domeniul tehnologiei pentru a rămâne competitivă ca și până acum. Sigur că, fără îndoială, avem și provocarea ecologică pentru că dacă luăm în serios această uh, dorință de a reduce încălzirea globală la 2 grade, atunci, într-adevăr, trebuie să reînnoim baza industrială, trebuie să uh, lucrăm mai eficient, să utilizăm mai bine resursele, să emitem mai puține uh, emisii de dioxid de carbon și, desigur, să dezvoltăm noi domenii industriale care să uh, se subordoneze tocmai acestei cerințe de a produce mai ecologic. Și de asemenea, cea de-a treia mare provocare este cea a dezvoltării a evoluției demografice. Deja pe piața locurilor de muncă acest lucru este o problemă. Uh, e foarte greu să găsești persoane calificate pentru domenii, toate domeniile și cu cât îmbătrânim, cu atât această problemă va deveni mai gravă. De o structură modificată a societății necesită noi procese industriale și de producție, așadar și aici avem o provocare foarte serioasă în fața noastră. Așadar, pornind de la aceste puncte centrale, având în vedere provocările care ne stau în față, dragi colegi, trebuie să definim, să găsim o nouă definiție a politicii industriale. După cum știți, Comisia, în cadrul strategiei Europa 2020, a propus, a lansat uh, niște proiecte, o serie de inițiative emblematice și pe 13 octombrie așteptăm cu toții din partea Comisiei uh, propunerea uh, acesteia, astfel încât împreună să încercăm să ne poziționăm. Eu cred că noua definiție a politicii industriale înseamnă și că trebuie să ne uh, depărtăm puțin de această politică a intervențiilor directe, pentru că, sigur că nu putem să considerăm că suntem mai buni din punct de vedere industrial, nu putem să uh, gestionăm toate problemele din industrie prin intervenții. Trebuie de asemenea să ne luăm rămas bun de la o politică care spune doar, noi trebuie doar să creăm condițiile cadru, toate celelalte probleme le rezolvă piața. Așadar, am încercat în acest document de lucru să ilustrez, să schițez o politică industrială care să aibă, pe de o parte, un caracter orizontal, creând uh, referințe la niște condiții cadru, dar de asemenea un caracter uh, sectorial, luând în considerare anumite Um, punând accent pe anumite sectoare industriale. Dacă ne uităm la caracterul orizontal, e clar că trebuie să uh, promovăm și să dezvoltăm rețelele inovative. Am vorbit despre programele cadru de cercetare, despre uh, îmbunătățirea și simplificarea acestora. Cred că există încă multe de făcut pentru ca să ajungem ca toate vericile dintr-un lanț de inovare să funcționeze în mod optim pentru producția industrială din Europa. În al doilea rând, este vorba de asemenea de o îmbunătățire a eficienței de utilizare a resurselor. În ultimii ani am văzut că productivitatea forței de muncă uh, este foarte bună, dar productivitatea în ceea ce privește utilizarea resurselor nu este atât de bună. Și de aceea cred că tocmai atunci când ne dorim poziția de lider în tehnologie, trebuie să punem accent pe acest domeniu și ceea ce înseamnă că trebuie să avem și niște indicatori rezonabili pentru a putea măsura, pentru a putea cuantifica inovarea. Și aici, întreprinderile trebuie să își cuantifice, să-și verifice um, eficiența în utilizarea resurselor și, de asemenea, să-și o optimizeze. În ceea ce privește resursele, trebuie, de asemenea, să vorbim și despre materiile prime. În ultimele săptămâni, Uh, s-a discutat foarte mult în uh, sfera publică despre aprovizionarea externă cu materii prime. Avem niște concurenți foarte puternici și necesarul de materii prime externe uh, este în, domeniul oțelului, în domeniul minereului, de exemplu, avem trei actori care domină 75% din piață ceea ce înseamnă că avem nevoie de o abordare foarte, um, o abordare strategică pentru a, a asigura aprovizionarea. Trebuie să vedem de asemenea și cum utilizăm materiile prime, cum sunt ele utilizate în industrie. Cred că trebuie să le aducem într-un ciclu de reciclare pe cât mai mult posibil și de asemenea să utilizăm, uh, să uh, valorificăm mai bine resursele pe care le avem noi. De exemplu, o bancă, uh, o bază de date care să cuprindă datele geologice pentru ca să știm exact care sunt rezervele pe care le avem și care este potențialul acestora. În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, aceasta este dublu importantă, pentru că, în primul rând, industria are nevoie de energie și, în al doilea rând, aceasta trebuie pusă la dispoziție de asemenea manieră încât să se respecte cerințele uh, ecologice, astfel încât să se creeze noi locuri de muncă industriale. Și cred că și în acest domeniu putem face mai multe decât s-au făcut până acum. Iar uh, restructurarea trebuie de asemenea abordată. Sigur că nu toate structurile industriale pot să fie menținute. Dragi colegi, avem uh, uneori situația uh, în care uh, trebuie să reacționăm, dar ne dăm seama mult prea târziu că trebuie să reacționăm. De exemplu, în industria oțelului și a cărbunelui, în ultimii 50 de ani am uh, a avut o abordare, o politică de restructurare um, comunitară uh, în parteneriat și, în acest sens, trebuie să consolidăm această abordare de parteneriat astfel încât să nu ne trezim foarte târziu ci să încercăm să anticipăm nevoia de restructurare și să inițiem procesul de restructurare din timp. Uh, Um, putem să utilizăm fondul de adaptare la globalizare, fondurile structurale pentru a face aceste lucruri. În ceea ce privește calificarea profesională, aceasta este o chestiune centrală la toate nivelurile, dar mai ales mai ales uh, calificările de nivel înalt. Aici trebuie să integrăm conceptele de Uh, și să legăm conceptele de uh, pregătire universitară, pregătire tradițională și uh, studii aplicate. Acestea sunt o serie de aspecte care țin de caracterul orizontal al acestei politici. De asemenea, am niște propuneri pentru activitățile sectoriale în acest document, mai ales în sectoarele clasice, uh, sectorul auto, al navelor, sectorul oțelului, dar și în sectoare noi uh, industriale, cum ar fi energia eoliană. Aici trebuie să avem niște măsuri adaptate pentru specificul fiecărui sector și să utilizăm ceea ce avem deja prin CARS 21 și uh, grupul operativ la nivel înalt, să sistematizăm lucrurile pentru uh, uh, a avea o, un sistem coerent, astfel încât să ne putem fixa obiective și apoi să ne punem la treabă. Dragi colegi, aveți acest document de lucru, cu cele 15 propuneri cheie din partea mea. Uh, vom putea să discutăm aceste lucruri și, uh, pe final, încă un lucru vreau să vă mai spun. Eu cred că această politică poate fi uh, plină de succes numai dacă ea reușește să, uh, să cuprindă și aspectul integrării. Avem o perspectivă europeană digitală, pe de o parte, pe de altă parte o uh, uh, perspectivă a politicii climatice, o perspectivă a politicii industriale, avem nevoie de o integrare mai puternică a acestor politici și, de asemenea, de o mai bună integrare a politicii um, comunitare cu politicile naționale. Articolul 73 trebuie să fie activat pentru că dacă nu, nu are rost, nici nu are rost să ne apucăm de activități în aceste domenii. Vă mulțumesc și mă bucur um, să discut cu fiecare. Uh, mulțumesc. Vreau doar să vă reamintesc că la 11 și jumătate vin ministrii uh, din partea președinției belgiene. Mai avem două puncte pe ordinea de zi, așadar trebuie să încercăm să uh, începem cu următorul punct cel târziu la ora 11. Mai am 10 persoane care doresc să ia cuvântul la acest punct, deci vă rog pe fiecare să încercați să vă uh, scurtați intervențiile. Uh, în primul rând, raportorii din umbră, începând cu doamna Crostet. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, cu mare atenție documentul de lucru al raportorului nostru și am constatat că orientează această abordare pe baza 15 puncte cheie Mi-e teamă să nu ajungem la un inventar de deziderate și cred că ar trebui să evităm o astfel de situație pentru că ar fi păcat ca un raport atât de important să ajungă să fie un simplu inventar de deziderate în momentul în care trebuie să reacționăm uh, la criză. Aș vrea să vorbesc despre valorificarea filierelor europene. Uniunea Europeană trebuie să-și definească prioritățile și trebuie să se focalizeze pe aceste priorități, continuând programele tehnologice de învergură, care necesită un efort uh, la scară europeană și cred că avem nevoie de linii directoare pentru acele filiere care stimulează creșterea economică. Raportorul a vorbit deja despre aceste lucruri. Avem nevoie de o abordare uh, atât sectorială cât și orizontală. Putem identifica teme comune care au un impact puternic asupra anumitor sectoare și aici vorbim de o abordare orizontală, dar putem și să acordăm uh, o atenție aparte anumitor proiecte și aici vorbim despre o abordare sectorială. Toți partenerii și concurenții noștri uh, pe plan mondial fac același lucru și trebuie spus că președintele Obama a instituit în uh, august 2009 o strategie pentru uh, inovare și a fixat priorități sectoriale, mai ales pentru promovarea vehiculelor uh, ecologice și a îngrijorilor de sănătate. E nevoie de finanțări, după cum spunea raportorul. Trebuie să fim atenți la programul cadru. Știm că nu putem crește bugetele astăzi. E bine să ținem cont însă de acest lucru în prioritățile pe care le definim și atunci când definim instrumentele financiare să facem apel și la capitalul de risc, la fondurile proprii, de asemenea să nu ezităm să recurgem la credite pentru finanțarea marilor proiecte și să avem în vedere și garanțiile, bineînțeles. Când vorbim despre inovare, trebuie să fim atenți să nu ne focalizăm doar pe inovație. Industria tradițională reprezintă un număr mare de locuri de muncă și această industrie trebuie de asemenea protejată, păstrată. Inovația nu se va traduce în, prin producție decât dacă avem o industrie tradițională puternică, o industrie care se menține pe teritoriul Uniunii Europene. Acest uh, aspect este complementar. E important uh, să stimulăm competitivitatea întreprinderilor, însă știm de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să fie atrăgătoare și pentru asta trebuie să nu, uh, să nu uh, sporim poverile administrative pentru IMM-uri. Vorbim tot tot timpul despre această reducere a poverii administrative, cred că trebuie să trecem de la cuvinte la fapte și să fim mult mai eficace decât în prezent. Inovația nu este doar tehnologică, vorbim și despre creativitate, vorbim despre inovație în marketing, în design și în alte domenii care nu sunt tehnologice. Amintesc de asemenea un alt lucru, și anume că avem nevoie de o pregătire profesională de înalt nivel și și acest uh, punct trebuie subliniat. Și, în sfârșit, închei cu uh, îmbunătățirea competitivității industriei europene prin uh, aprofundarea pieței interne și printr-o politică externă hotărâtă în ceea ce privește concurența liberă și nefalsificată în Uniunea Europeană regulile deja în curs nu trebuie contestate și trebuie și să ținem cont de ce fac concurenții mondiali și trebuie să ne adaptăm la ce fac aceștia. Uniunea Europeană nu trebuie să fie atentă doar la semnalele din interiorul granițelor sale, trebuie să țină cont de faptul că nu este singura zonă în care se controlează ajutoarele de stat. În anumite uh, zone, se acordă multe ajutoare de stat, Uniunea Europeană nu vrea să facă acest lucru și dacă vrem să evităm distorsionarea concurenței, trebuie să ne uităm și în exteriorul Uniunii Europene și trebuie să ne spunem că poate ar fi cazul să facem și noi la fel. Dacă Uniunea Europeană nu reușește să obțină eliminarea barierelor, mai ales în ceea ce privește accesul la piețele, la contractele publice, trebuie să ia măsuri uh, ce țin de reciprocitate și mai ales în uh, domeniul mediului înconjurător, cred că trebuie să ne punem aceste întrebări. Uniunea Europeană înseamnă de asemenea anumite competențe, competențele care se reflectă în acel Made in Europe. Trebuie să știm să ne vindem în uh, exterior produse de calitate, pentru că dacă Uniunea Europeană nu știe să vândă ceea ce trebuie, ceea ce face, ceilalți știu să vândă uh, ceea ce produc. Raportorul a vorbit de asemenea despre accesul la materii prime. Această chestiune este esențială. Comisia Europeană a stabilit o listă de 14 materii critice esențiale. Consumul acestor materii prime se va tripla în următorii 20 de ani, mai ales din cauza dezvoltării tehnologiilor ecologice. E vorba despre materii prime care se concentrează în China, Brazilia, Republica Democratic, uh, Democrată Congo, um, țări care își restrâng importurile. Deci trebuie să avem o politică diplomatică activă pentru a lupta împotriva acestor restricții care contravin reglementărilor Organizației Mondiale a Comerțului și trebuie să ne uh, uh îmbunătățim politice de reciclare a deșeurilor pentru că revalorificând deșeurile contracarăm uh, reducerea resurselor. În sfârșit, domnule președinte, nu trebuie să uităm preocupările de mediu, eh, promovarea unei economii durabile, integrând preocupările de mediu în deciziile pe care le luăm și asigurându-ne că toate aceste decizii pot fi aplicate și sunt suportabile de către uh, industria europeană. Domnul Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Vă spun că e ușor doamnei Grostet uh, să vorbească despre politica industrială decât domnului Lange, pentru că în Franța deja de foarte multă vreme se discută foarte clar despre politica industrială și în alte țări ca uh, Regatul Unit sau uh, Germania această discuție este mai dificilă, dar situația uh, crizei uh, economice până la urmă ne-a adus la uh, această situație în care ne dăm seama că nu putem să evităm să mai discutăm despre această industrie învechită, uh, murdară, cum o fi ea, ci trebuie să o punem în centrul preocupărilor noastre pentru dezvoltarea viitoare. E nevoie, într-adevăr, de o dezvoltare durabilă a bazei durabile, avem nevoie de o restructurare a pieței financiare pentru a putea dezvolta această bază industrială și inovarea este punctul cheie. Uh, Există însă și anumite elemente pe care le văd cu un ochi critic în acest raport. De exemplu, nu putem să abordăm lucrurile în mod uh, protecționist și uh, dirigist. Nu putem să uh, intervenim uh, pentru că există domenii unde avem uh, produse foarte bune. Uh, în domeniul auto avem uh, mai mult de 80% din producția globală și trebuie mai degrabă decât să intervenim, mai bine să ne uităm la piață și să lăsăm piața să ne arate drumul cel mai bun al noilor tehnologii. Pentru că noi avem uh, obiceiul să ne fixăm niște obiective foarte exacte. Avem nevoie în anul 2020 de X% reducere în domeniul uh, emisiilor de carbon. Uh, nu putem să facem așa ceva. Nu Trebuie să lăsăm totuși și piața să se miște în mod natural și să reiasă de pe piață care sunt tehnologiile cele mai bune. De asemenea, cercetarea este foarte importantă, dar numai dacă reușim să punem în centrul cercetării inovarea. Vom putea să vindem doar produsele care sunt inovatoare și acest lucru trebuie să fie mai puternic uh, în uh, cadrul uh, programului cadru 8. În ceea ce privește durabilitatea, da, domnule Lange, sunt de acord cu dumneavoastră ca și toți colegii. Trebuie ca acest lucru să fie un light motiv al politicii noastre, dar durabilitatea înseamnă și o mai bună eficiență, înseamnă și utilizarea unor um, tehnologii ca să utilizăm mai bine resursele, așadar um, avem nevoie de produse noi și inovatoare, într-adevăr. Da, dar, domnule Lange, trebuie să avem grijă să nu uh, încercăm să arătăm noi lucrurile, ci să încercăm să organizăm niște campanii, pentru că uh, sunt atât de mulți actori în Europa care ar putea să fie foarte bine implicați. Uh, Așadar, să încercăm să organizăm niște campanii fără să fixăm noi din start niște norme clare, pentru ca să putem uh, culege idei inovatoare. Uh, nu putem să lăsăm uh, din vedere nici uh, IMM-urile și nici uh, uh, mari actori industriali, mai ales IMM-urile care suferă atât de mult de pe urma poverii, poverii administrative create în mare parte de Uniunea Europeană. Trebuie să simplificăm această povară. Sunt de acord cu doamna Grostet Uh, când vorbește despre produsele made in Europe. Da, trebuie să ne susținem aceste uh, produse. Americanii, de exemplu, au uh, această cerință made in. Trebuie să spună de unde vine produsul. În Japonia, în China au această, această politică. Noi nu avem încă și de aceea eu sunt pentru această etichetă made in. Și de asemenea, în ultimul rând, trebuie să milităm pentru produse emblematice, pentru că numai așa industria europeană va putea să convingă, numai prin astfel de produse poate să convingă. De exemplu, Airbus. Dacă ne gândim la Airbus, am reușit să ne uh, recâștigăm uh, din cota de piață pentru a ajunge din nou pe poziția de lider. Și de asemenea, să nu cumva să uităm în cele din urmă și să discutăm cu cetățenii. Noi ca și politicieni trebuie să fim într-un uh, dialog constant cu cetățenii și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să spun că acest document al domnului Lange mi se pare o bază foarte bună pentru discuții. Aici s-au menționat foarte multe aspecte și cred că este necesar și este foarte bine că s-au menționat aceste aspecte. Politica industrială, dacă vrem să o luăm în serios, așa cum ne cere domnul Lange, nu va putea fi dezvoltată cu succes dacă ne focalizăm uh, asupra prea puținor puncte, pentru că există o serie întreagă de condiții, cadru, uh, economice, sociale, pentru, care, care sunt factori pentru succesul politicii industriale și așadar uh, mă bucur că domnul Lange încearcă să ia în considerare toți acești factori. Uh, mi-aș dori ca în această discuție să dezvoltăm o viziune pentru viitorul industriei europene. Eu cred că acesta nu este un exercițiu inutil, pentru că astfel am putea să și punem apoi în aplicare mai bine politica care rezultă. Am ascultat ce a spus uh, doamna Grostet, eu însă nu doresc să înțeleg astfel politica industrială. Adică noi să ne uităm ce fac alții și după aceea să spunem, a, și noi trebuie să facem asta. Sau dacă cineva face ceva, atunci noi nu putem să mergem pe drumul propriu. Nu. Eu uh, aș crede că mai degrabă politica industrială europeană trebuie să fie uh, dezvoltată pe un drum care să nu urmeze altor drumuri, ci din potrivă să rămânem pionieri. Uh, mai sunt două elemente unde nu sunt foarte sigur, domnule Lange, dacă suntem uh, pe aceeași linie. Pe de o parte, relația politicii industriale europene cu poziționarea globală a industriei europene. Industria europeană uh, are o poziție globală, să ne gândim la BASF, de exemplu, care a făcut investiții extraordinare în China. Uh, ei se văd ca și companie europeană, dar în același timp ca și companie multinațională, globală. Deci uh, această relație între industria europeană și uh, aspectul global, cred că aici ar trebui să specificăm lucrurile mai clar. Și în al doilea rând, în ceea ce privește o politică industrială coerentă, domnul Marcachis a spus deja că există tradiții naționale diferite și eu nu sunt sigur că vom uh, putea să avem uh, dintr-o dată, printr-un salt, o politică industrială europeană care să lase în urmă toate uh, politicile naționale. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra câtorva puncte. Iar teza că forțele pieței sunt cele care uh, se vor, uh, vor asigura impunerea celor mai bune tehnologii, eu cred că este naivă această teză, pentru că uh, sunt foarte multe tehnologii care nu s-au impus pe piață, care în continuare supraviețuiesc numai datorită subvențiilor, cu toate că sunt uh, de înaltă calitate. Deci cred că totuși ar trebui să nu fim idealiști, să vedem realitatea cu ochii deschiși. În ceea ce privește inovarea, eu uh, susțin ca și doamna Grostet această abordare, acest accent pe inovare. Ar fi foarte bine dacă am reușit să luăm acest concept al uh, comisiei și anume inovație centrată uh, Uh, asupra oamenilor și să nu uităm evaluările tehnologice. Mi se pare foarte important că se pune accentul pe eficiența în utilizarea resurselor, uh, pe care eu aș măsura mai degrabă în produse, nu uh, în, în, în companii. De asemenea, aș dori să comentez aspectul utilizării materiilor prime, mai ales uh, minereurilor, a minereurilor. Eu cred că aici trebuie să avem mare grijă la ce se întâmplă pe piață. Fia, Franța a lansat o inițiativă și anume uh, permite utilizarea, permite um, să se facă speculații pe piețele bursiere cu minereul de fier, ceea ce eu cred că nu este o abordare uh, înțeleaptă. Cred că ar trebui să învățăm din trecut. Politica industrială se face în paralel cu politica comercială și la sfârșit uh, se văd rezultatele. Eu cred că această abordare e greșită. La punctul 13, care mi se pare foarte important, se referă la calificări. Pentru mine ar fi foarte important să ne referim mai mult la tineri, în rândul cărora șomajul este uh, o mare problemă, este mai mare decât oricând și de asemenea să discutăm și despre ingineri. La Rostock s-a înființat de curând o nouă fabrică a firmei uh, Suzlon, e vorba de compania indiană care se ocupă de energie eoliană și directorul executiv a spus atunci, mergem în Germania pentru că considerăm că uh, inginerii pregătiți în Germania sunt de foarte bună calitate. Dar eu cred că dacă nu uh, punem mai mult accent pe pregătirea uh, inginerilor în continuare, vom ajunge în urmă să importăm din alte, par- din alte părți și ar fi foarte rău. Mulțumesc! Acum ar trebui să închei această, această dezbatere, dacă vrem să mai avem timp și pentru următorul punct, dar mai am deja pe listă 10 persoane care s-au înscris la cuvânt. Ce fac acum? Vă întreb pe dumneavoastră. Rugămintea ar fi dacă poate vă gândiți dintre dumneavoastră să vă retrageți intervenția și cei care rămân, care vor neapărat să vorbească, să încerce să își restrângă intervenția, pentru că avem doar vreo 10, vreo 6 minute și uh, fiecare coleg vrea să aibă șansa să își prezinte raportul. Iar la 11 și jumătate trebuie să încheiem. Putem să îi lăsăm să aștepte vreo 5 minute pe domnii miniștri, dar totuși nu o jumătate de oră. Deci putem să facem și așa, că fiecare vorbește cât vrea și vedem ce ne rămâne, facem după, tratăm după masă. Deci, vă rog, foarte multă uh, disciplină. Dacă am, dacă am fi fost mai disciplinați de la început, am, fi, am avea mai mult timp. Da, uh, cred că ar fi bine să, fi, să vorbească raportorii din umbră, dar cred că a vorbit deja, toți, spune președintele. Toți, toți uh, raportorii din umbră sau nu? Nu. Bine, atunci da, într-adevăr, raportorii din umbră să vorbească toți. Domnule președinte, uh, îmi retrag intervenția, însă o trimit în scris și o voi trimite prin mail tuturor deputaților. Însă nu mai putem continua să lucrăm așa. Unii vorbitori vorbesc 10 minute și alții nu mai au timp. Trebuie să ne asigurăm că toate grupurile politice pot interveni. E a treia oară când grupul GUE nu se poate exprima. Cred că este important să organizăm mai bine lucrurile. Bine, acum o să îmi retrag intervenția și o tra transmit în scris. Bine. Da, cred că aveți dreptate. În primul rând ar trebui să poată să ia cuvântul reprezentanți ai tuturor grupurilor politice. Asta facem acum, dăm cuvântul reprezentanților din toate grupurile politice și apoi vedem ce se mai întâmplă. Bun, deci sar peste cei care sunt dintr-un grup uh, care a vorbit deja. Acum are cuvântul domnul Henne și vă rog, domnule, pentru că grupul dumneavoastră nu a avut într-adevăr posibilitatea să se exprime. Vă rog, domnule. Mulțumesc. O să încerc să fiu uh, rapid. Având în vedere că industria și ocuparea au de suferit din cauza crizei, trebuie să avem în vedere și un alt punct de vedere. Trebuie poate să învenim uh, pilula în zahăr ca să poată fi înghițită mai ușor. Trebuie să abordăm mai multe chestiuni. O industrie care să respecte mediul înconjurător, însă nu se spune nimic despre problematica socială, despre ceea ce afectează industria. Procesul de dezindustrializare uh, se axează pe scăderea masei salariale și singura normă care este respectată este uh, necesitatea de a obține dividende cât mai importante pentru acționari. Teritoriul european se dezindustrializare în beneficiul țărilor emergente. Vă dau un exemplu. Știu o întreprindere care este specializată în filtre pentru industria nucleară și a fost închisă pentru că americanii au cumpărat întreprinderea respectivă, au furat uh, brevetele și au plecat uh, și au închis uh, întreprinderea. Întreprinderile sunt afectate de conceptul acesta al căutării profitului cu orice preț. Avem nevoie de o politică industrială europeană bazată de, pe curaj. Curajul de a edifica o industrie care să răspundă la nevoile cetățenilor noștri. Deci dacă e să spunem da, să spunem da unei politici industriale, industriale care ține cont de nevoile populației, o politică industrială care respectă mediul înconjător, care uh, nu uh, risipește materiile prime, o politică industrială care uh, ține cont de necesitatea dezvoltării tuturor regiunilor, o politică care se respectă drepturile salariaților, o politică industrială care să fie susținută inclusiv financiar de către state și de către Europa. Singura problemă este că toate acestea vin în contradicție cu interesele pieței și mai ales contravin Constituției Europene. Deci haideți să dăm dovadă de curaj nebun și să modificăm Constituția. Paul Rubiș. Mulțumesc. Cred că comisia noastră, comisia ITRE, ar trebui să discutăm mult mai mult despre modul în care dorim să sprijinim uh, politica industrială pe viitor. Uh, criza economică a arătat foarte clar că bonitatea și lichiditatea întreprinderilor sunt uh, provocări uh, veritabile și că la restructurarea re, uh, situației uh, financiare uh, au apărut aceste presiuni asupra locurilor de muncă, asupra salariilor și aceste presiuni s-ar putea să se intensifice pe viitor. Vreau să-i mulțumesc colegului Lange pentru că a luat în discuție și această um, idee a tratamentului egal în uh, impozitare. Pentru că Într-adevăr, trebuie să ne uităm la modul în care sunt impozitate întreprinderile în India și în China și modul în care impozităm noi întreprinderile noastre. Ei bine, acestea nu vor reuși să fie, concurent, uh, să fie competitive pe termen lung. De aceea, trebuie să avem grijă atunci când impozităm uh, uh, produsele să uh, pentru că să nu avem aceeași impozitare pentru toate produsele și pentru cele care vin din afară și pentru cele ale noastre, pentru că așa am deza- dezavantajat pe producătorii noștri. Mulțumesc, doamna Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Aș dori să transmit un mesaj politic pentru Comisie, pornind de la Um, munca excelentă a colegului nostru. În primul rând, constat că ne aflăm într-o răscruce politică, cu adevărat istoric, istorică, pentru că termenul de politică industrială nu a fost uh, folosit, nici măcar nu se gândea uh, în acești termeni la uh, comisie. În al doilea rând, strategia 2020 nu a prins la europeni și planul digital care a fost anunțat nu a fost nici el încununat de succes. Prima întrebare. Mă întreb dacă avem nevoie impactul asupra ocupării al uh, politicii noastre, a industriei. Apoi, o problemă transversală. Uh, politica industrială nu trebuie să fie concepută doar pornind de la activități, de la sectoare de filiere, ea afectează teritoriul Uniunii Europene uh, afectează toate uh, sectoarele de la Comisie, mă refer mai ales la licitații, la achizițiile publice, coerență, e nevoie de coerență. Dacă dorim să existe o, co- o coordonare politică între state membre și Comisia trebuie să dea dovadă de consecvență. Apoi aș dori să insist asupra sectoarelor cheie. Dacă dorim să avem o politică industrială, trebuie să acordăm o atenție sectoarelor în tranziție, mă refer la uh, industria automobilă, la industria medicamentelor, în care unele brevete au ajuns la termen și alte sectoare, trebuie să acordăm o atenție transporturilor, mai ales transporturilor feroviare, um, energiei, uh, energiei verzi, ecologice, um, sectorului digital și uh, telecomunicațiilor. Iată care sunt sectoarele cheie care ar trebui, domnule președinte, să ducă la o dezbatere cu privire la resurse. Mă întreb dacă bugetul nostru este suficient. Cu siguranță nu, nu e suficient. Însă trebuie să creăm fonduri, să alocăm suficiente mijloace pentru pentru ca în aceste domenii întreprinderile, companiile europene să poată să își uh, folosească competențele, experiența, competențele, brevetele. Eu cred că această criză ne-a arătat un lucru cel puțin, că doar cu o asanare financiară nu vom reuși. Trebuie să vindem în exterior. Și dacă facem o uh, comparație cu alte țări concurente care își închid piețele prin protecționism și au sisteme de uh, dumping, uh, Uh, pentru uh, ca noi să nu ne putem vinde produsele, uh, cred că nu mai are rost să fim naivi, să fim mai organizați față de interesele noastre, să vedem care este interesul nostru al lucrătorilor, al companiilor, al țărilor noastre, pentru ca noi să fim mai credibili în ochii cetățenilor europeni. Mulțumesc! Și cu aceasta închei această dezbatere. Vă rog să îmi acordați înțelegerea dumneavoastră. Nu pot să fac altfel, pentru că mai avem 20 de minute. Uh, colega noastră ne-a uh, permis să schimbăm punctele pe ordinea de zi și acum uh, o rog să accepte că mai avem doar atât de puțin timp pentru uh, discutarea acestui punct. Îmi cer scuze, am vrut să uh, las ocazia tuturor să se exprime, în primul rând coordonatorii. În orice caz, eu nu pot să schimb lucrurile. Doamna Colasca Bobinska are acum cuvântul pentru punctul următor și vă spun dinainte, în 20 de minute, vă rog să încercăm să ne restrângem intervențiile wyrażam pewne zaniepokojenie. Mulțumesc domnule președinte. Ă, trebuie să vă spun că sunt preocupată pentru că ieri am primit un ă, apel telefonic, deci am, am primit un telefon din partea secretariatului în care am fost rugată să îmi amân prezentarea pentru că ă, se pare că domnul Lange trebuia să plece mai repede. Deci mi, am fost rugată ieri să îmi uh, amân prezentarea uh, mea, pentru că domnul Lange trebuia să plece repede și că eu trebuia să iau prima cuvântul. Și apoi uh, mi s-a promis că dezbaterea cu privire la raportul meu va dura o oră. Și iată, lucrurile s-au schimbat, nu am decât 20 de minute la dispoziție pentru raport. Pentru a uh, să, lucrurile să fie clare, de la început uh, era limpede că vom avea o oră uh, pentru fiecare raport. Mulțumim pentru cooperare, pentru că ne ați acceptat să schimbăm punctele de pe ordinea de zi. Iată acum ne confruntăm cu o problemă am uh, irosit timpul, am folosit prea mult timp înainte și nu mai avem decât 20 de minute la dispoziție. Va trebui să faceți tot ce puteți mai bine cu aceste 20 de minute. Vă mulțumesc însă că ați dat dovadă de flexibilitate și că ați fost de acord cu schimbarea de pe ordinea de zi. Dar acum trebuie să trecem la dezbatere uh, și să nu uh, irosim timpul prețios care ne rămâne la dispoziție. Do you hear me now? Funcționează? Voi uh, trece la limba engleză. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor, aș dori să mulțumesc membrilor secretariatului, care m-au uh, ajutat uh, în, redactarea acestui uh, raport, secretariatului, consilierilor științifici și asistenților mei. Aș dori să mulțumesc Comisiei și director, domnului director general Lau pentru cooperarea de care au dat dovadă și pentru faptul că au organizat mai multe reuniuni pe aceste teme. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care mi-au trimis contribuții. Tratatul de la Lisabona deschide o nouă eră pentru Uniunea Europeană. A sosit momentul să ne adaptăm obiectivele și prioritățile în funcție de tratat. Astăzi, doar discutăm pentru prima dată prima strategie pentru energie după Lisabona, redactată de către Comisie, care ar trebui să fie prima, uh, primul pas înspre aplicarea articolului 194. Astfel, strategia energetică ar trebui să fie derulată în spiritul solidarității și al răspunderii, în care niciun stat membru să nu se simtă lăsat în urmă sau izolat, marginalizat. Strategia pregătită de către Comisie are ca scop consolidarea politicii energetice uh, europene în mai multe moduri. În primul rând, desăvârșirea pieței energetice comune. Apoi, prin intermediul modernizării rețelelor și a uh, um, rețele europene, paneuropene de energie. Apoi, uh, piața energetică ar trebui să fie cu adevărat funcțională. Apoi, trebuie să facem o legătură, o sinergie între politicile interne și externe ale energiei. Uh, și aceasta pentru a asigura um, aprovizionări sigure cu energie și apoi trebuie să promovăm inovarea și cercetarea. În primul rând, uh, în legătură cu uh, finalizarea pieței unice energiei, Comisia a subliniat nevoia de a pune în aplicare legislația în vigoare și sprijin acest principiu. Aplicarea celui de-al doilea pachet energetic și trecerea spre aplicarea, punerea în aplicare a uh, celui de-al treilea pachet energetic. Această tranziție este mult prea îndelungată și de aceea Comisia ar trebui să sancționeze companiile și guvernele care nu au luat măsuri. Și ar trebui să avem posibilitatea de a transforma directiva într-un regulament, așa cum s-a mai întâmplat și înainte. De asemenea, solicităm crearea unei anchete uh, derulate de către Comisie în domeniul energiei. Cred că legislația europeană ar trebui să uh, beneficieze de timp pentru a putea fi uh, aplicată. Companiile în domeniul energiei au nevoie de timp, având în vedere um, capitalul masiv investit în produsele energetice. Dar trebuie să reacționăm și la problemele care au decurs din o aplicare insuficientă a acquis-ului comunitar. Comisia are dreptate. Uh, trebuie să investim masiv în uh, infrastructura energetică și în documentul său Comisia subliniază că piața internă nu va funcționa corect fără investiții masive în uh, infrastructurile europene energetice. Sunt întru totul de acord cu această afirmație. Fără o infrastructură modernă, obiectivele uh, energetice ale Europei vor fi subminate. Infrastructura uh, uh, viitoare ar trebui să fie integrată într-o infrastructură pan-europeană. Trebuie de asemenea să renovăm infrastructura noastră obsoletă, mai ales în regiunile cele mai puțin favorizate. Comisia a identificat două probleme, una de natură administrativă, cealaltă bugetară. Pe plan administrativ, e limpede că programul te, uh, uh, rețele transeuropene de transport nu și-a îndeplinit uh, obiectivele. El trebuie să fie înlocuit și nu revizuit. E nevoie de o prioritate clară pentru selectarea proiectelor cheie. Aștept cu nerăbdare propunerea Comisiei, care va interveni, sper eu, până la sfârșitul finele acestui an și uh, voi uh, am, am subliniat acest lucru și în raport. Problema bugetară este și mai gravă, mai ales în sectorul energetic. Știm cu toții că uh, nu avem bani prea mult și că uh, resursele sunt limitate, dar trebuie să uh, facem o legătură clară între obiectivele politice și deciziile bugetare E foarte important ca perspectivele financiare 2013 să reflecte această legătură și uh, să aloce și mai multe fonduri energiei. Ar trebui să căutăm și alte surse de finanțare uh, a acestor investiții foarte ridicate, ca de exemplu creditele Uh, ar trebui să sprijinim investițiile și parteneriatele public-privat, așa cum am făcut-o și cu planul de redresare economică. Veți constata în raport că problema mixului energetic nu e suficient abordată și aceasta pentru că e de competența statelor membre să decide care este mixul, cocktailul energetic pe care îl uh, folosesc, respectând însă obiectivele 2020. Însă, în raport există apeluri pentru folosirea unor uh, uh, surse ecologice, uh, biomaza, de exemplu. Pe mine mă uh, interesează de, faptul de ce Comisia nu acordă suficient, suficientă atenție folosirii um, gazului um, care este închis în nisipuri. cisturi bituminoase. Aș dori să um, știu de ce nu avem o uh, piață o piață coerentă a energiei. Mă întreb uh, de ce în uh, nord, de exemplu, uh, folosim panouri solare, când, de exemplu, în sud zilele sunt mult mai însorite și mai lungi. Uh, ar trebui să folosim eolienele, de exemplu, acolo unde există mu- mult vânt. Nu ar trebui să ținem cont de granițe, de frontierele uh, geografice. Ar trebui să uh, lansăm proiecte ecologice acolo unde terenul ne-o permite, fără uh, a ține cont de uh, frontiere. Un alt aspect al uh, documentului Comisiei este cel al uh, economiilor uh, Uh, și al eficienței energetice. Nu abordez acest lucru uh, pe larg în raportul meu pentru că în comisia noastră avem un raport uh, alocat acestui subiect. Sper ca comisia să țină cont de recomandările noastre din acest raport cu privire la strategia sa. Aș face o observație cu privire la eficiență. Avem nevoie de o metodologie comună înainte să fixăm ținte obligatorii. Putem trece la ținte obligatorii doar după ce ne vom fi pus de acord în legătură cu felul în care putem măsura și monitoriza obiectivele naționale. În ce privește securitatea energetică, ar trebui să încercăm să ne asigurăm că partenerii noștri externi uh, acționează cu transparență. E foarte clar că politicile, uh, politica externă și internă de energie sunt strâns legate. Gazul nostru provine din importuri din afara Uniunii Europene, în mare parte, și de aceea mi-aș dori ca regulile de piață internă să se extindă cât de mult cu putință în, uh, spre partenerii noștri externi. Companiile străine care penetrează pe piața uh, europeană ar trebui să fie tratate în mod transparent Uh, Exemplul cel mai clar în acest sens este cel al uh, oleoducturilor. Ar trebui uh, ca ele să fie reglementate prin acorduri transparente și să facă obiectul legislației privind piața internă. Domnul comisar Oettinger, în răspunsul scris la o întrebare scrisă și în comentariile din această săptămână, a afirmat că acesta este și punctul său de vedere, aceasta este poziția sa însă aș dori să subliniez că transparent ar trebui să vizeze toate uh, oleoducturile și gazoducturile existente, uh, prezente și viitoare, și nu doar uh, selectiv. În concluzie, aș spune că Uniunea Europeană are nevoie de o viziune pe termen lung privind politica energetică, care ar trebui să se apropie de o Uniune Europeană unică în care solidaritatea și răspunderea să fie cuvintele cheie. Președintele Buzek vorbește de o nouă comunitate a energiei, alții vorbesc de o uh, rețea energetică. Uh, putem să o numim cum dorim, însă cu cât ajungem uh, să îndeplinim acest obiectiv, cu atât mai bine. Cred că această strategie pe 10 ani va fi un pas bun în direcția potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Rustoc. Mie mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc, uh, în primul rând, doamnei raportor. Aș dori să mulțumesc doamnei Colasca Bobinska pentru munca depusă. Îi mulțumesc și pentru faptul că a dat deschidere față de uh, observațiile din partea celorlalte grupuri politice. În calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor și a democraților, aș dori să subliniez faptul că acest raport are părți uh, foarte bune. De exemplu, sunt de acord cu accentul care se pune sau pe care doamna raportor îl pune pe aplicarea legislației existente. E adevărat, statele membre trebuie să își uh, îndeplinească obiectivele uh, stipulate de directivele în vigoare. E foarte important acest lucru dacă ne dorim ca politica energetică să fie încununată de succes. Și în ceea ce privește eficiența energetică, e adevărat că raportul conține uh, propuneri foarte interesante. Eficiența energetică e foarte importantă, mai ales în uh, contextul uh, gospodăriilor și al resurselor. E nevoie de resurse suplimentare. Toată lumea e de acord că e un uh, subiect important, însă în același timp se face foarte puțin în acest sens. Deci e foarte important faptul că doamna raportor a pus încă o dată accentul pe eficiența energetică. Însă cred că e loc de mai bine. De exemplu, în ce privește aspectele legate de climă, de sustenabilitate, de durabilitate și de consumator. Și aici intenționez să înaintez câteva uh, amendamente. În ceea ce privește politica privind clima, Dezvoltarea unor noi surse de energie trebuie să fie o prioritate. Raportul menționează acest aspect, însă ă, în, ă, în, în balanță atârnă foarte mult vechile surse de energie, de exemplu gazul. Însă sursele regenerabile ar trebui să primească o atenție sporită, pentru că este foarte clar că politica energetică trebuie să fie strâns legată sau integrată în politica privind clima. E important și din perspectiva politicii industriale de care vorbeam înainte, dar și din perspectiva competitivității noastre pe viitor. Strategia energetică ar trebui să fie astfel configurată încât să ne permite să facem această tranziție înspre obiectivele de 20 până la 30% de reducere a emisiilor poluante. Iată care sunt uh, um, um, care va fi contribuția mea la raport în acest sens. De asemenea, ar trebui să tarificăm uh, dioxidul de carbon, însă să nu punem bețe în roate în calea dezvoltării. Trebuie să ne gândim și la o directivă cu privire la uh, taxarea, la fiscalitate. Apoi, în ce privește consumatorul, raportul conține anumite prevederi, însă nu, care nu sunt suficiente din punctul nostru de vedere. Constatăm că lipsa sau concurența insuficientă duce la tarife ridicate la energie pentru consumator. Deci, cred că e momentul să punem accentul pe transparență pentru a îmbunătăți, pentru a îmbunătăți drepturile consumatorilor, așa cum spunea doamna raportor, însă cred că ar trebui să ne referim în mod clar la produsele financiare și aici uh, e nevoie de transparență și trebuie să, ne, să combatem uh, cartelurile. Și o ultimă contribuție, o ultimă observație din partea mea. Această afirmație foarte clară și răspicată din raport în ce privește nevoia de investiție foarte bună. Uh, cred că ea ar trebui să fie consolidată și în urma uh, intervenției doamnei raportor, pentru că dacă dorim ca lucrurile cu adevărat să se miște, ca situația să se schimbe, să nu uităm că uh, suntem într-o perioadă de criză economică, e nevoie de investiții pe termen lung în infrastructură. Investițiile acestea trebuie să se facă acum și în acest domeniu, pentru că Uh, aceste investiții sunt foarte importante pentru uh, politica energetică. Uniunea Europeană trebuie să uh, aloce fonduri, sigur, nu singură. Însă, în orice caz, cred că uh, contribuția noastră ar trebui să consolideze spusele raportorului. Mulțumesc. Thank you, Chairman. And thank you, for your actually... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei Bobinska pentru această introducere. În uh, general, uh, cred că este un proiect foarte bun. Sunt de acord cu accentul pus pe aplicarea legislației existente și inițiativelor existente. De asemenea, accentul pus pe securitate și pe piețele energetice. Aș vrea să fiu concis. Vom depune amendamente cu privire la energie regenerabile, transportul ecologic, finanțare, cercetare și dezvoltare și eficiența energetică, amendamente care ar putea, fi, care ar putea nuanța Uh, proiectul însă, după cum spuneam, este un proiect foarte bun și aștept uh, să văd evoluția uh, următoare. Claude Turmes. Și eu voi fi concis, aș vrea să mulțumesc raportoarei în primul rând. Din punctul nostru de vedere, trebuie să menționăm autoritățile responsabile de concurență la lineatul 8, pentru că adesea interacțiunea dintre autoritățile reglementare și cele responsabile cu concurența îmbunătățește um, piața internă. Trebuie să fim conștienți de faptul că mulți operatori de transport sunt uh, companii publice și deci trebuie să se includă aceste companii publice pe listă. Pentru că Uh, fondurile pot ajunge la o societate privată, dar și la o companie publică. În ceea ce privește infrastructura din afara Europei, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că companiile italiene planifică um, investiții uh, Um, care să ducă la producerea 5.000 de megavați și 5.000 de megavați care să fie reimportați în Europa. Am uh, creat uh, o rețea pentru cele 27 de state membre și dacă nu reglementăm importul de electricitate, creăm o concurență neloială între aceste companii de electricitate care respectă regulile în Uniunea Europeană și companiile care încearcă să o eludeze legislația. Deci trebuie să avem grijă aici. În ceea ce privește securitatea energetică, depindem cel mai mult de petrol și depindem în primul rând de Rusia. E vorba despre aceste importuri către Europa Centrală și de Est. Cei care se tem de Rusia ar trebui să se teamă și mai mult de motorina uh, rafinată, pentru că vorbim despre o dependență de 89% în Europa Centrală și de Est și trebuie să abordăm această chestiune. Raportul nu o menționează. Există două puncte care nu mă mulțumesc 26 cu privire la eficiența energetică și aș putea să vă spun de ce. Nu există o metodologie în privința eficienței energetică și nu uh, există ținte. În 2003 am negociat directiva asupra serviciilor energetice cu Consiliul. Am dorit să introducem o metodologie comună însă metodologia a fost uh, respinsă de statele membre. În cursul negocierilor am hotărât să instituim un proces de uh, stabilire a metodologiei. Anumite guverne au blocat această metodologie în uh, comitologie. La cinci ani după adoptarea acestei directive, guvernele au boicotat metodologia comună. Și cred că nu e nevoie să vă explic de ce. Atâta timp cât nu există o metodologie comună, guvernele pot să um, trișeze. Există țări care afirmă că 40-50% din uh, uh, eficiența energetică a fost deja asigurată în anii 90. Există țări care uh, fac uh, lucruri foarte ciudate. Dacă Parlamentul spune guvernelor, atâta timp cât nu există o metodologie comună, nu va exista o țintă obligatorie, cred că vom um, încuraja o politică scandaloasă, politica scandaloasă în anumitor țări. Aceste uh, țări trebuie să uh, dea seama de eșecurile lor. Și, în sfârșit, se poartă discuții în privința energiilor regenerabile eficiente. Vă amintesc că între 2008 și sfârșitul anului 2009 am discutat despre acest subiect și am ajuns la concluzia că la ora actuală sistemele naționale de sprijin sunt mai bune decât sistemul de certificare. Cu toate acestea, în directivă prevedem o revizuire pentru a reanaliza um, subiectul. Cred că este prematur. Directiva se va aplica începând cu decembrie 2010 la nivel național și întrebarea este de ce să redeschidem o dezbatere foarte complexă în acest moment. Cred că am putea să ducem la nesiguranța investitorilor pentru că aceștia au nevoie de credite din partea băncilor și deci au nevoie de vizibilitate, de vizibilitatea sistemelor de sprijin. Cred deci că trebuie să înscriem această chestiune în contextul ei istoric. Domnul Șimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că uh, sprijinul promis este un lucru bun, vă axați pe aplicarea acestei legislații. Aplicarea este într-adevăr o problemă. Competiția este redusă pe această piață. Și mă refer aici la um, interzicerea accesului părților terțe la infrastructura Uh, de transport al gazului. Nu vorbim doar despre gazul național, ci și despre cărbune. Cărbunele rămâne uh, un, um, joacă un rol important în mixul energetic, mai ales în statele noi și acest aspect lipsește din raport. În ultimii luni s-au făcut presiuni pentru a renunța la cărbune și e de înțeles dacă uh, Eh, ținem cont de politica energetică și de țintele noastre energetice, însă nu putem renunța la cărbune cu orice preț. Nu putem să renunțăm la cărbune contracarând acest lucru prin eh, importul eh, de gaze. E nevoie, deci, în primul rând, de diversificarea surselor de aprovizionare și apoi de creșterea contribuției gazelor în țările din Europa Centrală și de Est. Dacă rupem această legătură, consecințele vor fi negative. Cred că și acest lucru trebuie subliniat în raport. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc. Mai am cinci persoane înscrise la uh, cuvânt și directorul general este aici și oaspeții noștri deja sunt în fața ușii și așteaptă. Și eh, doamna Podimat îmi spune că am putea eventual să uh, dăm ocazia celor care sunt acum pe listă să fie primii care să vorbească la următoarea noastră reuniune, la următoarea dezbatere. Uh, cred că ar trebui să-i dau cuvântul întâi domnului director general. Doamna Podimata dorește și dânsa să spună ceva chiar la început. O chestiune procedurală. Mulțumesc, domnule președinte. Da, foarte pe scurt. Sunt de acord cu comentariul inițial al raportoarei. Da, avem nevoie de cel puțin o oră pentru acest subiect. Este foarte important ca Parlamentul să poată să își joace pe deplin rolul instituțional conferit de noul tratat și să influențeze Consiliul în elaborarea acestei noi strategii energetice pentru Uniunea Europeană. Din toate aceste motive, aș propune în mod excepțional să alocăm o jumătate de oră de la următoarea noastră reuniune, pe 29 și 30 um, această lună, astfel încât să putem să acordăm acestei chestiuni uh, atenția necesară. Vom vorbi cu coordonatorii să vedem dacă putem să facem acest lucru. Este o idee foarte bună. Dau acum cuvântul foarte pe scurt domnului director general. Domnule, îmi cer scuze foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți aici raportare pentru proiectul de raport, iar rezoluția pe care o elaborați acum o considerăm a fi o contribuție cheie la politicile, la alegerile pe care Comisia le va face atunci când va propune la începutul lui noiembrie un plan de acțiune pe următorii 10 ani pentru sectorul energiei. Și sigur că um, oricând uh, doriți să avem noi discuții, uh, vom reveni alături de dumneavoastră pentru a discuta punctele rămase, neacoperite. Așadar, acest raport pregătește foarte bine terenul pentru acord, pentru un acord între această comisie și comisie, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor pieței interne, nevoia de a investi în rețele. Aș dori să subliniez însă aici, în ceea ce privește investițiile în rețele, că modernizarea infrastructurii este esențială pentru a integra energiile regenerabile în sistem și este în sine un răspuns la nevoia de a uh, utiliza la nivel global uh, energiile regenerabile. Dezvoltarea infrastructurii în Europa și uh, corelată cu cea a țărilor terțe este o componentă cheie a strategiei noastre de diversificare, pentru a preveni situațiile la care s-a referit domnul Simanski. Există mai multe alegeri cheie de politică pe care uh, Comisia așteaptă opiniile acestei comisii și ale Parlamentului, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică și măsura în care obiective obligatorii ar fi necesare pentru a atinge, uh, pentru a obține rezultatele pe care le vrem pot să o asigur pe doamna Ulfscock și pe ceilalți că am luat notă de uh, accentul pe care dorește dânsa să-l vadă pus, și anume asupra consumatorilor, piețele energetice să funcționeze în favoarea consumatorilor și faptul că avem nevoie de o perspectivă cuprinzătoare a politicii energetice în contextul um, celorlalte politici de, uh, pentru schimbările climatice, uh, impozitare energetică și așa mai departe. Deci aceste propuneri vor fi luate, în, vor fi analizate cu mare atenție în uh, colaborare cu doamna Connie Hedegaard și cu toți actorii implicați. V-am să mă opresc aici pentru că există o serie de chestiuni care, la care aș vrea să revenim, o, o serie de elemente tehnice în ceea ce privește cărbunele, proiectele legate de cărbune și gaz, unde avem uh, opinii specifice. Dacă va fi necesar, vi le voi trimite în scris. Vă mulțumesc. Uh, da, vă mulțumesc și pentru această posibilitate de a primi în scris informațiile de la dumneavoastră, dar uh, vom încerca până la termenul de depunere a amendamentelor să mai avem o discuție. Uh, îmi mulțumesc tuturor, mai ales raportoarei și trebuie să-mi cer scuze, îmi pare foarte rău, dar trebuie să fim cu toții mai disciplinați pentru ca să nu constatăm că cei care uh, sunt la sfârșitul ordinii de zi trebuie să plătească nota pentru că ceilalți au vorbit prea mult. Așadar, vă mulțumesc deocamdată și salut uh, ministrii uh, Belgiei și vă rog să continuăm cu aceștia. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă luați, să luați loc din nou. Vreau să vă rog să vă reîntoarceți la locurile dumneavoastră, să luați loc, ca să putem începe. Îmi cer scuze domnilor, în fața domnilor miniștri pentru că a trebuit să aștepte puțin. Încercăm acum să ne concentrăm mai bine întrebările pentru a recupera timpul. Vreau să salut aici pe doamna Zabine Laruel. Sper că am pronunțat bine numele care este ministru pentru IMM-uri, lucrători independenți, agricultură și politică științifică și, de asemenea, vreau să-l salut pe Vincent van Kickenborn, ministru pentru întreprinderi și simplificare. Am, ne-am înțeles cu, domnul, cu domnii miniștri ca dânsii să aibă niște intervenții scurte, iar apoi vom uh, putea să discutăm. Așadar, doamnele au întâietate. Poftiți, doamnă. Okay. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domeniul uh, spațial, președinția belgiană are un program ambițios care își propune uh, să ajute Europa să aibă sisteme spațiale operaționale eficiente și care să-și aducă o contribuție esențială în domeniul inovării și al cercetării. Având în vedere contextul economic și bugetar dificil care domnește în mai multe state membre, cred că e foarte important să amintim că cercetarea uh, desfășurată în domeniul spațial se concretizează aproape întotdeauna prin îmbunătățiri aduse în viața de zi cu zi a cetățenilor. În cadrul strategiei 2020, sectorul spațial poate și de altfel trebuie să-și aducă contribuția la inovare și la creșterea europeană. În fine, sectorul spațial a arătat că este în măsură să Uh, găsească instrumente eficiente pentru a face față unor provocări mondiale, precum schimbările climatice și uh, sau dezvoltarea. Noile prevederi ale articolului 189 și aici cred că nu spun o noutate, domnule președinte, prevăd un nou mandat pentru Uniunea Europeană în domeniul spațial. Articolul permite Uniunii să facă orice legătură utilă cu Agenția Spațială Europeană. Trebuie de asemenea să subliniem că dezvoltarea viitoare a strategiei spațiale va face obiectul unei comunicări a Comisiei, care urmează să fie publicată în 27 octombrie. Obiectivele și mijloacele uh, propuse vor reprezenta un pas important în dezvoltarea politicii spațiale europene. Președinția belgiană uh, va avea uh, patru priorități. În primul rând, uh, prima dintre ele, foarte importantă, e Uh, pașii înregistrați în configurarea unei politici europene de explorare spațială uh, în uh, fața partenerilor internaționali, care va fi plus valoarea noastră tehnologică cum vom putea să ne finanțăm obiectivele noastre comune, cum vom putea organiza acest nou parteneriat la nivel mondial. Iată tot atâtea întrebări pe care uh, voi încerca să le, o, a, le abordez cu ocazia unei conferințe ministeriale organizate la Palatul Egmont în 21 octombrie. Bineînțeles că, programul, uh, uh, că munca, activitatea tehnică a fost deja începută și vom acorda o atenție sporită unei eventuale contribuții din partea Comisiei dumneavoastră la uh, această uh, temă. Bineînțeles că vă lansăm o invitație de a participa la această conferință. Uh, o a doua prioritate, exploatarea durabilă, o uh, formulă foarte importantă, uh, prin programele Galileo și GMES. Aceste programe reprezintă un exemplu elocvent în care, uh, a felului în care uh, Uh, cetățenii simt uh, în viața de zi cu zi care sunt uh, progresele înregistrate de noastre, știm care sunt provocările, știm că ele sunt mai ales de ordin bugetar. O a treia prioritate, integrarea politicii spațiale în politicile de securitate, dar și în politica legată de schimbările climatice. Și, în fine, o a patra prioritate, la fel de importantă, angajamentul nostru față de consolidarea rolului instrumentelor spațiale în cadrul parteneriatului strategic cu Africa. Într-adevăr, programele spațiale de observație a Pământului, de telecomunicații, de navigație reprezintă un, uh, prezintă un interes foarte mare pentru Africa și ar, poate, ar putea da naștere unor aplicații importante pentru acest uh, continent. E esențial, deci, ca aceste inițiative împreună cu partenerii uh, africani să beneficieze de sprijinul nostru. De asemenea, politica de dezvoltare trebuie să recurgă la toate posibilitățile pe care le oferă uh, sistemele spațiale voi putea discuta aceste uh, teme, relația mai ales cu continentul african, cu ocazia unei conferințe organizate în 16 septembrie, o conferință la nivel înalt, uh, în care vor fi reprezentați uh, statele membre, Comisia, dar și partenerii africani care se ocupă de cercetarea, dezvoltare și tehnologie. În fine, în 25 noiembrie, un Consiliu Spațial, așa numitul Space Council, va oficializa și va, um, um, va, va schița orientările din uh, rezultate din urma acestor două conferințe. Programele Galileo și GMS, împreună cu temele abordate în timpul președinției spațiale, vor fi discutate. Uh, Spaniole, îmi cer scuze, um, spațiul securității și securității din spațiu. În urma evenimentelor din uh, ultimile luni am ajuns la concluzia că Europa se află la răscruce de vânturi. Acest lucru e valabil și pentru politica stațială. Va trebui să uh, nu ratăm nicio șansă. Poziția Uniunii Europeană față de ESA, Agenția Spațială Europeană, trebuie să fie revizuită. Uh, avem, iată, o, uh, o pondere politică care să ne permită să reorientăm politica spațială, având în vedere uh, prioritățile politice și să promovăm instrumentele spațiale. Uh, Agenția Spațială Europeană are o experiență recunoscută, dar uh, și de un pragmatism care este specific. Va trebui ca guvernarea spațială europeană să fie pusă în valoare împreună cu experiența, expertiza și uh, investițiile existente în țările care fac parte din Agenția Spațială Europeană și să permitem acestor state membre să investească în cercetare și dezvoltare. Iată, domnule președinte, care sunt cele patru priorități priorități principale ale președinției belgiene în domeniul spațial. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc pentru această prezentare foarte precisă și clară. Acum aveți cuvântul dumneavoastră, domnule Van Kickenbod. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi pe scurt despre prioritățile președinției belgiene în sectorul telecomunicațiilor. Ne aflăm la o răscruce de drumuri, după cum s-a arătat deja. Am depășit uh, recesiunea, însă încă ne confruntăm cu o concurență importantă din partea economiilor emergente, ceea ce înseamnă că trebuie să accelerăm pasul în Europa. Și putem face acest lucru asigurându-ne că economia noastră este mai inteligentă și noile tehnologii joacă un rol important în acest sens. Mă bucur să constat că Comisia are un vicepreședinte, uh, are un comisar care se ocupă de toate tehnologiile comunicațiilor. Este foarte important din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la Agenda 2020, vedem că agenda digitală este programul prioritar. Este un proiect uh, vast și e un proiect care trebuie promovat. Principala prioritate a președinției noastre este să asigurăm aplicarea acestei agende digitale. A fost uh, adoptată în timpul președinției spaniole, după cum știți foarte bine. Aș vrea să vorbesc despre câteva priorități ce țin de această uh, agendă digitală. Știți că are obiective foarte ambițioase. Acestea se bazează pe raportul care a fost redactat chiar în această comisie parlamentară și raportorul a fost doamna Pilar. Acest raport menționează mai multe ținte. Până în 2013, deci în mai puțin de 3 ani, trebuie să ne asigurăm că există acces la internetul în bandă largă, peste tot în Europa. Până în 2020, ne dorim o acoperire în proporție de 50% pentru internetul foarte rapid. E vorba despre o viteză de 100 de megabiți pe secundă. Acest lucru permite și uh, folosirea anumitor softuri pentru uh, sănătate. Vom veni cu trei elemente. Strategia broadband, Comisia Europeană va uh, da publicității o comunicare pentru a promova strategiile țărilor membre și sigur că atunci când vrei să introduci internetul cu bandă largă, principala problemă este aceea fondurilor și va trebui să vedem cum poate contribui Banca Europeană de Investiții și, de asemenea, cum pot contribui fondurile structurale pentru dezvoltarea rurală. Strategia cu privire la internetul în bandă largă este, deci, prima prioritate importantă. A doua este politica um, frecvențelor. Știți că am uh, avut consultări pe 22 și 23 martie în Parlament. A avut loc un summit consacrat acestei uh, chestiuni și a reieșit foarte clar că Parlamentul vrea să se asigure că această bandă de frecvențe, care este o resursă limitată, este bine folosită. Bandele de frecvențe au fost armonizate deja și trebuie să vedem cum se pot armoniza și mai bine și cum putem să profităm de trecerea de la televiziunea analogă la cea digitală? Cum putem folosi frecvențele astfel eliberate? Prima întrebare este aceea legată de termen. Uh, termenul până la care aceste servicii trebuie să fie accesibile, folosindu-se deci uh, avantajele tehnologiei digitale și, în al doilea rând, trebuie să vedem care sunt tehnologiile care pot uh, beneficia. Al treilea element al pachetului uh, broadband al Comisiei ține de New Generation Access. În timpul discuțiilor cu privire la pachetul telecomunicațiilor, s-a subliniat că e nevoie de un echilibru între investițiile în fibrele optice trebuie să asigurăm uh, suficiente fonduri pentru aceste investiții și, pe de altă parte, concurență. Știu că uh, doamna Trotman a jucat un rol important în uh, stabilirea acestui echilibru și trebuie să vedem ce putem face pentru a se menține acest echilibru. Comisia Europeană trebuie să facă o recomandare în acest sens și uh, e un subiect care trebuie discutat. Un alt punct pe care vreau să-l menționez în legătură cu această strategie broadband este posibilitatea de a extinde accesul la serviciile universale pentru ca acestea să includă aplicațiile broadband. A existat o consultare pe acest subiect și așteptăm o inițiativă a Comisiei pentru a vedea care ne sunt opțiunile. Principala prioritate pentru noi este încă o dată pachetul broadband, apoi siguranța internetului, Agenția Europeană pentru Siguranța Rețelelor și a Informației. Comisia va asigura continuarea activității acestei agenții și s-a menționat de asemenea o, acea echipă care reacționează la situații de urgență. Avem nevoie de un raport uh, până în luna decembrie pentru a discuta despre acest subiect în Consiliu. Apoi ar mai fi uh, cercetarea și inovația în uh, domeniul telecomunicațiilor, Vom organiza trei conferințe pe acest subiect. La sfârșitul acestei luni uh, va, se va derula o conferință cu participarea 500 de persoane. De asemenea, în noiembrie vom organiza o conferință la Bruxelles și va urma un Consiliu European în luna decembrie, Consiliu care va analiza chestiunea cercetării și inovației. Ar mai fi planul de acțiune cu privire la administrația electronică. Vom uh, elabora o comunicare și uh, pe acest subiect, pentru că declarația Malmö din 2009 stabilește că trebuie să se ajungă la anumite acorduri. Ne dorim interoperabilitatea serviciilor uh, guvernamentale. Dacă vrem ca cetățenii să beneficieze de piața digitală, trebuie să ne asigurăm că Uh, și serviciile guvernamentale sunt compatibile cu această piață. Și așteptăm, de asemenea, o inițiativă a Comisiei. Pe 16-17 decembrie se va organiza o conferință și pe această temă. Încă două puncte. Neutralitatea internetului. Știți că Google și o altă companie au încheiat un acord cu privire la neutralitatea internetului. Comisia poartă consultări și pe 1 octombrie se va organiza un summit consacrat acestui subiect. Transparența internetului și neutralitatea internetului sunt importante pentru noi. Internetul cu două viteze devine o problemă din ce în ce mai stringentă și vom purta discuții cu dumneavoastră pe acest subiect. În sfârșit, un uh, ultim punct de care s-a ocupat uh, în mod excelent această comisie este vorba despre roaming și despre uh, facturi. Parlamentul European s-a ocupat cu succes de acest subiect Curtea de Justiție a dat uh, un uh, verdict în luna iunie care arată că mergem în direcția cea bună. În domeniul comunicațiilor uh, mobile se fac progrese, însă în ceea ce privește schimbul de date pe internet încă mai sunt probleme. La sfârșitul lunii iunie s-a făcut un raport care arată că costul pe uh, megabit, megabyte este de 2,6 uh, euro. Dacă vrei să faci schimb de poze sau de filme video, uh, trebuie să scoți din buzunar foarte mulți bani. Factura medie va fi de 2600 de euro. În Belgia, astfel de schimburi de date sunt foarte scumpe, însă pentru a face schimburi de date pe plan intern plătești 80 de euro, uh, pentru a face schimb de date însă cu alte țări plătești circa 200 de euro. Aș vrea să fac un apel la adresa acestei comisii pentru a veni cu inițiativele potrivite în așa fel încât să ne ocupăm și de um, tarifele pentru schimbul de date. Ajung la sfârșitul intervenției mele. Sper să avem o cooperare fructuoasă. După adoptarea tratatului de la Lisabona a devenit și mai important să conlucrăm. Am avut contacte foarte bune cu această comisie în trecut, împreună cu comisia și cu Parlamentul sunt uh, sigur că putem face progrese importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Primul s-a anunțat la cuvânt, domnul Lamberts. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul pe o temă pe care uh, niciunul dintre cei doi uh, miniștrii nu l-a abordat. Cred că doamna Laruel uh, ar putea să ne răspundă. Domnul Van Quicken poate e mai puțin abilitat. Aș dori să vorbesc despre uh, Cudbestur, un nume foarte cunoscut în Belgia, dosarul ITER. Desarul, dosarul la care au existat evoluții recente pe vară Uh, dosar în legătură cu care ne-am dat seama că avem un uh, buget care a fost uh, triplat, un buget care era mare de la început, pentru că era vorba de 2,7 miliarde la început. Dacă depășim cu 25% acest Uh, buget, uh, se reexaminează și uh, se renunță la proiect. Eu am văzut destule firme SF ca să știu despre ce este vorba. Mă întreb dacă merită să investim să atâția bani în acest proiect. Ar trebui să încercăm să vedem care sunt toate alternativele pe care le avem la dispoziție, pentru că Consiliul a luat o decizie, fără a spune că e o decizie, luând totuși o decizie, spunând că prima cărămidă nu a fost încă pusă, însă că e vorba de un buget care ne va scăpa pur și simplu din control. Deci, um, mă întreb o primă întrebare, dacă au fost uh, văzute uh, toate opțiunile, uh, e o problemă costisitoare, ne-a fost impusă, am făcut-o. O a doua întrebare, având în vedere că s-a luat o decizie privind bugetul, având în vedere că Consiliul a dat undă verde și deci că începe să caute bani, una e să zici că începi să cauți bani, alta e să spui unde găsești banii. Având în vedere că nu e vorba totuși de sume modice, e vorba de o trecere de la 2,7 miliarde la 7,2 miliarde, eu, ă, aceasta este contribuția Uniunii Europene la faza de construcție, am pus o întrebare la Consiliu, n-am primit răspuns, mă întreb unde vom găsi acești bani, din ce program, din cel de-al șaptelea program cadru de cercetare, de unde vom lua banii lipsă. Pentru că, evident, nu are rost să ne bătăm cu apă rece, Uh, ITER va primi banii, dar alte programe vor uh, uh, primi bani mai, mai puțin în consecință. Deci trebuie să vedem care sunt victimele colaterale. Trebuie să luăm o decizie de afaceri care să se bazeze pe o analiză aprofundată. Am impresia că finanțăm un proiect faraonic aici. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu minunile te tehnologice, dar încă o dată e vorba de un proiect faraonic care nu va permite Europei care să aibă decizii de lider, vorbeam de politică industrială înainte, Uniunea Europeană nu va putea să ia poziție de vârf în alte tehnologii care uh, vor da roade uh, înainte de cei 5, 6, 7 ani, uh, așa cum se va întâmpla cu fuziunea nucleară. Mulțumesc, doamna Merkis. Eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc uh, miniștrilor pentru prezența la reuniunea noastră și pentru uh, proiectele lor pe următoarele șase luni. Uh, vor fi dosare foarte importante și vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. De exemplu, am vorbit despre politica industrială, politica de inovare, politica privind materiile prime sturen, want al deze zaken hebben voor mij heel erg sterk met elkaar te maken. Aș dori să ne spuneți care sunt proiectele dumneavoastră în aceste domenii, pentru că din punctul meu de vedere ele sunt strâns legate între ele politica de cercetare și politica din domeniul științific. Aș dori să vă întreb cum intenționați să vă axați pe această legătură. Dacă nu avem suficiente resurse la dispoziție, dacă nu avem suficiente materii prime, trebuie să punem accentul pe inovare pentru a găsi alternative. Mă întreb dacă veți uh, uh, insista pe reciclare, de exemplu, și pe economie și cum intenționați să integrați acest aspect în uh, politica dumneavoastră. Și apoi o întrebare puțin mai diferită. Competitivitatea noastră în politica industrială. Am discutat uh, chiar în această dimineață raportul domnului Lange și cred că trebuie să punem lucrurile în context, în perspectivă. Câteodată suntem puțin uh, orbiți, avem uh, purtăm ochelari de cal. Cred că ar trebui să eliminăm anumite obstacole care există între diversele discipline. Industria nu se referă doar la industrie, ci și la cercetare, inovare, la comerț și trebuie să vedem uh, încă o dată privirea de ansamblu, să avem o privire de ansamblu, să punem uh, la un loc toate elementele puzzle-ului. Apoi, încă o dată, politica industrială e legată de reguli. Trebuie să ne asigurăm că aceste reguli sunt aceleași pentru companiile noastre din Europa. Piața europeană e formată din 27 de piețe care au diverse uh, norme, ceea ce înseamnă că în competitivitatea noastră va fi subminată față de parteneri precum SUA. Deci cum intenționați să includeți acest aspect în politica dumneavoastră? Mulțumesc! Doamna Carvalho, mulțumesc uh, Domnule președinte, aș dori să mulțumesc președinției belgiene pentru uh, abordarea foarte bună, foarte pragmatică pe care au avut-o până acum. Le mulțumesc miștilor și pentru enumerarea priorităților pe care au făcut-o. Sunt de acord și cu ambele uh, seturi de priorități. Uh, aș dori să pun câteva întrebări. Una pentru doamna Laruel. Doamnă ministru, cum ar putea să se facă integrarea uh, progresivă a Agenției Spațiale Europene și a altor uh, organisme europene, care au structuri și culturi diferite și sunt finanțate în mod diferit. Cum s-ar putea ca această guvernanță, această dimensiune a guvernanței să ducă la o gestionare comună a spațiului european și a organismelor care intervin în acest domeniu. În al doilea rând, finanțarea. Doamnă ministru, v-ați referit deja la ITER. Avem programele GMS și Galileo, sunt uh, proiecte foarte costisitoare, apoi și proiectele uh, africane uh, pe care le-ați menționat, ele sunt foarte, foarte utile, nimic de spus. Însă, de unde găsim banii? pentru a finanța toate aceste proiecte ambițioase. O întrebare pentru domnul Van Quickenborn. Folosirea fondurilor de dezvoltare rurală pentru internetul de bandă largă. E o idee pe care ați avansat-o dumneavoastră și eu cred că e o idee bună. Va trebui să recurgem la astfel de soluții din ce în ce mai frecvent. Ea a fost deja folosită în, uh, în faza incipientă a programelor de redresare economică, însă, din câte am înțeles, sunt probleme pentru că directoratele eh, sunt implicate eh, foarte multe directorate generale de la Comisie. Deci, când avem idei concrete, de exemplu, să folosim aceste fonduri de dezvoltare rurală pentru a finanța accesul la informație. Cum veți, îți vei convinge pe toți cei de la comisie să lucreze mai eficient pentru ca acest acces să devină realitate? Paul Rubiș. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare se adresează doamnei Laruel. Astăzi am votat bugetul pentru 2011 și am observat cu indignare că există o propunere a Comisiei și Consiliului uh, și anume pentru a tăia două treimi din fondurile programului CIP, Programul pentru Competitivitate și Inovare. Avem nevoie de uh, sprijinul dumneavoastră pentru ca să nu se facă o astfel de reducere de fonduri. Uh, cred că în ziua de astăzi este extrem de important să nu uh, reducem fondurile pentru cercetare și inovare și există de asemenea un alt program Micraft care este uh, o cerință foarte importantă. Poate că ați putea să aveți o inițiativă pentru a sprijini și Small Business Act, care a fost adoptat, dar uh, punerea în aplicare la nivel uh, executiv am înțeles că uh, necesită încă niște eforturi suplimentare la nivelul Comisiei. Și Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului Van Quickenborn care a vorbit despre această inițiativă a internetului în bandă largă. Este foarte importantă, mai ales în uh, domeniul roamingului. Aveți dreptate, un megabyte costă 2,6 euro în um, uh, medie se poate obține uh, la comerțul angro pentru un cent, ceea ce nu este acceptabil. Astăzi am discutat dacă nu cumva ar fi mai bine ca în cazul uh, rețelelor de prima generație, de la bun început să nu permitem uh, taxe de roaming. Deci un tarif uh, unitar unde calculul să înceapă la zero, fără să existe niciun fel de uh, avantaje și dezavantaje pentru nimeni, astfel încât uh, rețelele, rețeaua de primă generație să aibă un tarif uh, comunitar care să nu mai uh, țină cont de uh, granițele geografice. Obrigada, ministru. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă și domnule ministru. aș vrea să vă rog să aprofundați două subiecte care mi se par importante. În primul rând, problema IMM-urilor, care sunt uh, deosebit de afectate în această perioadă de criză, mai ales în sectorul industrial. Vorbim despre dezvoltare durabilă, însă, pe de altă parte, politicile comunitare sunt foarte contradictorii în ceea ce privește sprijinul financiar. Sprijinul financiar pentru investițiile în uh, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Aș vrea să vă rog să abordați acest subiect, doamnă ministru, și aș vrea să ne spuneți dacă veți uh, veni cu o inițiativă pentru a schimba lucrurile uh, din acest punct de vedere, pentru că până acum uh, ceea ce s-a făcut nu susține IMM-urile. Aș vrea de asemenea să pun o întrebare legată de agenda digitală. Până în 2013, toți cetățenii trebuie să aibă acces la internetul în bandă largă. Ce măsuri concrete veți lua pentru a garanta acest lucru? Dezvoltarea rurală nu ajunge. Circa 20% din populație are venituri care se situează sub pragul sărăciei și această parte a populației are dreptul la internet în bandă largă. Cum vă veți asigura că au acest acces? sau veți lăsa pur și simplu deoparte 20% din uh, populație? Aș vrea să știu, de asemenea, ce anume aveți în vedere pentru a vă asigura că și populația cu venituri reduse are acces la internetul în bandă largă? Doamna Thompson. Domnule președinte, aș vrea și eu să le mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentarea extrem de interesantă. Prioritățile pe care le-ați prezentat sunt foarte importante. Sunt importante dacă vrem ca Europa să se transforme și mai mult într-o societate bazată pe cunoaștere. În ceea ce privește politica spațială, politica este importantă și uh, sunt uh, fundamentale investițiile în acest domeniu. Nu în ultimul rând din cauza schimbărilor climatice. Schimbările climatice și politica spațială sunt strâns legate între ele și vă pot spune că de ani de zile există un uh, intergrup în Parlament care se ocupă de politica spațială. Ca și un alt coleg, aș vrea să vă întreb Cum vedeți investițiile în sectorul industrial? Experiența noastră cu proiectele Galileo și alte proiecte spațiale arată că e foarte greu să convingi uh, industria să facă investiții pe termen lung. Aș vrea să mai ridic o problemă care a fost menționată deja și anume problema antreprenoriatului. Cred că în uh, Europa trebuie să îi încurajăm mult mai mult pe oameni să-și uh, creeze propriile întreprinderi. Comisia Europeană a redactat un plan de acțiune în februarie 2004. Acest uh, plan a fost încredințat statelor membre, însă de atunci nu s-a făcut mare lucru. Și cred că este foarte important să existe și un schimb de bune practici pentru că condițiile pentru crearea unei întreprinderi diferă foarte mult de la un stat la altul. Știu că în Belgia există un uh, sector dezvoltat în economia socială. Avem nevoie de inovație în sectorul social și această inovație ar putea veni dinspre economia socială, pentru că vom asista la multe schimbări demografice și nu vom putea în niciun caz să beneficiem de același uh, nivel, de, uh, nivel social. Aș vrea să știu dacă intenționați să susțineți sectorul social. Și, în sfârșit, aș vrea să îi adresez o întrebare domnului Van Kinkenborn. Eu cred că Europa ar trebui să fie acoperită de uh, o, accesul la internet fără uh, wireless. Din păcate, există profesori la Stockholm care spun că un mediu wireless ne afectează, poate duce la boli, cancer sau alte boli. Nu știu dacă ați uh, luat în considerare efectele dezvoltării uh, internetului uh, wireless. Vă mulțumesc. Doamna Van Brent. Mulțumesc, domnule președinte, și îi salut pe cei doi miniștri. Nu mă voi lungi prea mult pentru că nu avem timp la dispoziție. În primul rând, în ce privește schimburile de date și tarifurile pentru schimburile de date. Știu că lucrați la acest subiect. Cred că a venit timpul să trecem la fapte și întrebarea mea este următoarea. Care este abordarea pe care o preferați? Există diferențe foarte mari de tarife, care se datorează unei deficiențe a pieței. Vreți să îmbunătățiți funcționarea pieței sau aveți în vedere o abordare mai rapidă, plafonarea tarifelor, de exemplu? Știm că există un tarif maxim pentru uh, apă, gaze și așa mai departe aveți intenția să instituiți un tarif uh, maxim și pentru uh, data roaming? Și o altă întrebare care se leagă de cea a doamnei Thompson. Sunteți probabil de acord cu mine că telecomunicațiile au devenit atât de importante pentru viața noastră de zi cu zi, încât ar trebui să facă parte dintre drepturile fundamentale, ca și dreptul la locuință sau la apă. Ce faceți pentru a, a uh, asigura respectarea acestui drept? Doamna Trotman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să amintesc miniștrilor că avem nevoie de foarte multă voință politică și de acțiuni concrete acum la ieșirea din criză. Ați menționat pe bună dreptate chestiunea agendelor și Ați arătat amândoi că politica spațială, politica de sateliți, mijloacele, frecvențele, telecomunicațiile, toate aceste teme sunt uh, legate între ele și trebuie exploatată această coerență. În ceea ce privește agenda, cred că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să transpună pachetul telecomunicații. Avem un avantaj competitiv față de americani, putem să avem o piață deschisă și sigură. Haideți să profităm de acest lucru. Este indispensabil. Revin la ceea ce spunea domnul uh, Ruti, Rubich cu privire la roaming. Vorbea despre inegalitățile sociale care există între ofertele simple, duble, triple, quadruple. Dacă nu avansăm în ceea ce privește internetul în bandă largă și dacă nu acoperim întregul teritoriu cu satelit și fibră optică, vom avea o adevărată problemă de echitate și coerență. Cred că ar trebui să faceți presiuni asupra Comisiei Europene pentru ca aceasta să facă uh, recomandări. Parlamentul a finalizat uh, o discuție dificilă asupra acestui pachet. Ați uh, vorbit despre poziția mea ca fiind echilibrată. Aș vrea ca uh, să nu se dezechilibreze. Și asta pentru că Comisia are întârziere, o întârziere mare și cred că avem nevoie de intenții politice clare în momentul în care discutăm despre buget. Dacă nu putem recurge suficient la fondurile destinate dezvoltării rurale, trebuie să putem recurge la Banca Europeană de Investiții sau chiar la un fond specific. Aș vrea, în orice caz, să spun că în ceea ce privește investițiile, inovația și industria, cei trei I, trebuie să obținem răspunsuri clare din partea Comisiei în ceea ce privește calendarul, mijloacele concrete folosite și aș vrea să vă atrag atenția asupra a două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește neutralitatea internetului. Modul în care vom aborda dezbaterea va avea un impact asupra negocierilor comerciale în cadrul ACTA, pentru că responsabilitatea furnizorilor de acces este unul dintre punctele dificile de negociere și este important să auzim punctul dumneavoastră de vedere asupra acestui subiect. Și aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra Institutul European de Tehnologie și în privința chiturilor uh, din acest, uh, aferente acestui institut, care sunt importante pentru crearea acelor clastere tehnologice. Aș vrea să aduc în discuție și acest uh, punct, chiar dacă poate nu aveți răspunsuri astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am acumulat toate aceste întrebări, acum vreau să o dau ocazia celor doi ministri să poată să uh, răspundă. Aș fi recunoscător interpreților dacă am reușit să uh, prelungim puțin uh, dezbaterile noastre, dar totuși trebuie să ne exprimăm foarte rapid. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi-au fost adresate foarte multe întrebări în multe domenii și înțeleg uh, frustrarea unora, având în vedere că decuparea instituțională belgiană și repartizarea competențelor din Belgia de astăzi, vă referează la dosarul ITER, de exemplu, un dosar care ține de competitivitate, Uh, eu și uh, colegul meu, domnul Van Kickenborn, ne ocupăm de el. O să vă spun câteva cuvinte, n-are rost să vă enervați pentru că e contraproductiv. Dosarele pe care trebuiau să, trebuia să ne explicăm astăzi vizau spațiul și e clar că ele nu reflectă toată politica noastră în domeniul competitivității. Eu chiar reprezint uh, IMM-urile, voi spune câteva cuvinte, însă să știți că obiectul prezentării de astăzi, având în vedere decupajul instituțional Uh, din Belgia între uh, diversele noastre guverne și miniștri uh, e destul de complicat. O să revin la răspunsuri. Domnul Lambert, încep cu dumneavoastră. Eu nu merg așa de departe precum dumneavoastră. Eu nu obișnuiesc să arunc copilul cu apa din baie. Trebuie să verific înainte dacă apa e prea caldă, prea fierbinte sau așa mai departe și încerc în orice caz să salvez copilul. Galileo, GMS sunt dosare foarte importante pentru pentru președinția noastră, având în vedere problema bugetelor, pentru că, iată, um, derapaj uh, bugetar e o expresie, uh, cred, inspirată când vorbim despre GMS, Galileo sau ITER. În ceea ce privește